Ladies and uh, gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că este momentul să începem. Înainte să începem, aș vrea să vă reamintesc că ședința noastră va fi transmisă pe internet, cu excepția punctelor care se vor discuta în spatele ușilor închise. Dacă nu sunt obiecții, sugerez să adoptăm uh, ordinea de zi inițială. Putem face asta. Vă mulțumesc. Și acum să trecem la următorul punct, anunțurile președintelui. Domnul Cadic mi se va alătura la ora 4 și un sfert și până atunci eu îi vă ține locul. Și domnul Cadec nu va putea să participe la ședința de mâine după amiază, de miercuri după amiază dar va avea un înlocuitor pe măsură în persoana doamnei Engstrom. Asta au fost anunțurile și acum, dacă nu există obiecții, procesele verbale ale ședinței din 6-7 mai 2015 sunt considerate aprobate. <clears throat> Nu văd nicio obiecție. Vă mulțumesc. Așadar putem trece la audierea publică. Astăzi avem uh, subiectul uh, eco-label, eco-eticheta europeană unică, stabilirea criteriilor minime. După cum știți, ședința de astăzi se va baza pe regulamentul privind organizarea comună de piață în domeniul pescuitului și acvaculturii, regulamentul 1379 uh, din 2013. Audierea eh, se va împărți în două părți. Prima parte, primul panel, se va ocupa de chestiuni legate de obiectivitatea și eficiența sistemelor de ecoetichetare. Ne vom eh, pleca asupra rolului organizațiilor de consumatori, ONG-urilor, autorităților naționale, precum și ale organizațiilor eh, de pescuit și ale industriei de procesare și de conservare. În al doilea panel ne vom concentra asupra posibilului uh, impact al acestei etichete asupra produselor uh, din pescuit, efectele și rezultatele pe care sperăm să le obținem. Ne vom uh, ocupa de relevanța trasabilității, securității alimentare și prevenirii și vom încerca să stabilim criterii relevante și transparente de etichetare. La sfârșitul fiecărui uh, panel, uh, membrii vor putea, evident, pune întrebări experților invitați, dar vă rog, atunci când o faceți, uh, specificați cărui expert îi adresați întrebarea. Și cu acestea putem trece mai departe la primul panel, obiectivitatea și validitatea sistemelor actuale, Primul expert este domnul Gus Pastor, președinte al Asociației Procesorilor și Comercianților de Pește din Uniunea Europeană. Aveți 25 de minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne-ați invitat să facilităm această discuție, care e una destul de complicată. Cred că vom vedea acest lucru astăzi și ne răbdători să discutăm. Probabil că titlul deja explică cât de complicată este, pentru că el sugerează două lucruri diferite, și anume o etichetă unică sau criterii minime. Deci una sau ambele variante. Uh, sper că putem oferi informații relevante pentru această discuție. Foarte pe scurt, Aș vrea în primul rând să spun cine suntem, foarte pe scurt, și să vă ofer o scurtă prezentare a unora dintre definițiile și evoluțiile pe care le vedem în acest moment și apoi să vedem ce contribuție am avea noi la eticheta, la ecoeticheta europeană unică și să exprim câteva păreri despre cum credem că trebuie procedat uh, mai departe. Asta suntem, ăștia suntem noi, reprezentăm industria de procesare în Europa și importatorii, exportatorii, suntem foarte uh, mândri să demonstrăm că suntem în cadrul industriei alimentare un uh, sector foarte important și relevant în ce privește uh, cifrele și valoarea adăugată și numărul de oameni care lucrează. Avem o reprezentare foarte largă în cadrul uh, statelor membre. Vedeți toate aceste steaguri diferite. Să trecem la câteva întrebări pe care putem să ni le punem. Ce înțelegem prin uh, ecoetichetă. În primul rând, e un sistem care trebuie introdus pentru alimente și uh, produse pentru consumatori, produse de consum uh, și care dă o, idee de sustenabilitate pentru consumatori, pentru că ei se poate face alegeri. Vedeți că e o varietate foarte mare în aceste etichete. E vorba de poluare sau de consum de energie. Altele se pot concentra mai mult pe cerințe legate de standardele minime și în aproape toate cazurile uh, există un proces de certificare, în sensul că dacă vrei să primești certificare, trebuie să demonstrezi că poți îndeplini standardele, ceea ce înseamnă că poți folosi această etichetă de-a lungul întregului, întregului lanț valoric și există o diferență între sectorul piscicol și alte sectoare din cauza modului în care se prinde și se procesează peștele. La sfârșit, a spune că niciodată nu trebuie să uităm că, indiferent ce ecoeticheta am introduce, ea nu poate înlocui managementul uh, uh, pescărilor, managementul public al uh, resurselor de pește și politicile în domeniu. Asta nu, nu poate fi înlocuit de niciun fel de proces de certificare. Nu trebuie să amestecăm lucrurile. Avem uh, ecoetichete în acest moment în Europa? Sau elemente? Da, sigur că avem. Avem uh, ecoeticheta creată în 1992, uh, care se referă la impactul redus de mediu al produselor în cadrul ciclurilor de viață. Este o etichetă voluntară, se bazează pe criterii care vor fi verificate conform unui set de criterii și unui regulament dar totuși această ecoetichetă nu se aplică alimentelor, ci uh, mașinilor de spălat și uh, autoturismelor și altor obiecte de uz casnic. De asemenea, în contextul internațional al Organizației Mondiale a, uh, pentru Alimentație, încă în 2005, FAO a creat orientări pentru etichete de acest tip în domeniul pescicol. Deci avem niște idei despre cum ar trebui să arate. Apoi, în 2011, FAO a venit cu orientări și pentru certificare de acvacultură. Deci avem și aici unele orientări. Și în 2005, Comisia a lansat o dezbatere în ce privește schemele de ecoetichetare pentru produse piscicole. Deci deja acum 10 ani. Rezultatul atunci a fost că ne trebuie opinii obiective și relevante ca să obținem un anume tip de regulament și până la urmă concluzia a fost că ar fi mai bine să se stabilească cerințe minime pentru uh, scheme voluntare, uh, publice sau private, dar care să fie suficient de flexibile ca să funcționeze pe piață și să fie potrivite pentru consumatori. Asta nu s-a întâmplat și între timp, desigur, piața și-a văzut uh, de viață și, practic, viața a continuat. Uh, preocupările de mediu legate de producția de pește la nivel global au crescut și am văzut că uh, preocuparea pentru recolte sustenabile a crescut. Piața vrea dovezi că produsul este unul sustenabil. Și asta probabil că se datorează unei lipse de încredere în uh, sistemului pe care îl avem și în politicile piscicule din partea societății, a consumatorilor. Așadar, din nou, chestiunea principală este că având un management corect uh, al a, acestei activități, n-ai avea nevoie de eco-etichetare. Pentru că dacă oamenii ar avea încredere în sistem, de ce ar mai fi nevoie de un uh, eco un sistem de ecoetichetare, dar deocamdată asta nu se întâmplă. Deci certificarea și programele de etichetare au devenit un instrument foarte important pentru multe companii ca să abordeze aceste probleme de sustenabilitate pentru a arăta statutul produselor lor. Dar ideea este că numărul de programe de certificare a crescut și asta poate duce la confuzie și la ineficiențe. Cred că ar trebui să facem distinția între două grupuri principale Uh, mai întâi etichete pentru capturi uh, uh, din pești care cresc în sălbăticie, există schema din Alaska, schema din Islanda și altele, și schemele agricole, Global Gap și altele pentru pești de crescătorie. Deci sunt scheme diferite pentru diferite tipuri de producție. Aceste scheme folosesc criterii uh, diferite de certificare, ceea ce înseamnă că un, o pescărie sau o exploatație piscicolă trebuie să aibă 3-4 etichetări diferite dacă vrea să aibă acces pe mai multe piețe. Apoi, uh, confuzie evident, uh, unele dintre aceste etichete sunt pentru consumatori, altele sunt doar niște standarde business to business. Și toate acestea pot duce la costuri uh, suplimentare în sistemul valoric lanțul valoric atunci când trebuie să îndeplinește aceste criterii pentru a putea livra pe anumite piețe. Dacă ne uităm la schemele de pe piață din acest moment, uh, putem concluziona că ele sunt private. Mă rog, unele tind să fie mai apropiate de uh, cele guvernamentale, cum este cea din Alaska, dar majoritatea sunt scheme private uh, administrate de asociațiile piscicole și unii consideră că aceste scheme private creează bariere în calea comerțului, că sunt prea monopoliste și vă pot da două exemple. Se poate întâmpla ca oamenii să spună că retailerii sau uh, firmele de catering vor cumpăra pește numai dacă au anumită etichetă. Deci dacă nu ai eticheta respectivă, nu poți să le vinzi acelor retaileri. Și asta e o barieră. Pe de altă parte, aceste scheme private uh, taxează pentru uh, etichetele lor, pentru că cineva trebuie să financeze uh, funcționarea lor, deci e un element de cost. Pe de altă parte, alte voci spun nu, uh, pentru că standardele publice ar putea să fie prea largi pentru a acoperi toate cerințele și avem atât de multe specii și atât de multe piețe, încât n-am putea să găsim o etichetă care să le acopere pe toate. Cred că dacă ne uităm la piețe în general, putem spune că Europa de Nord-Vest, Statele Unite, aceste piețe tind să privească ecoetichetele uh, uh, ca pe o cerință importantă, pe când în piesele de sud uh, cerința nu este atât de mare. Deci există diferențe de piață și de produse. Deci sunt două modalități în care se pot aborda aceste lucruri. Și apoi, evident, sunt țările în curs de dezvoltare care spun că aceste scheme ar fi mult prea dificile pentru ele, pentru că nu au pur și simplu sistemul, resursele să le îndeplinească. Și, în ultimul rând, nu e întotdeauna ușor să verifici dacă uh, ce pretinde o anumită etichetă este chiar adevărat. Deci întrebarea este putem verifica realmente dacă aceste uh, afirmații de pe etichetă sunt reale, sunt cele valabile. Deci pentru a rezolva aceste chestiuni, vedem că sunt două inițiative. Bun, sunt mai multe, dar am ales doar două inițiative care încearcă să abordeze această problemă legată de diferențele de etichetare și dacă se poate face ceva ca să le Uh, compare. Mai întâi e vorba de uh, inițiativa globală uh, privind pescuitul sustenabil. Mă voi referi pe scurt la ea. E un proiect care este creat ca să evalueze diferitele tipuri de etichetări care există pe piață și să vadă dacă ele îndeplinesc criteriile FAO și alte criterii și în cele din urmă să demonstreze, să poate spune dacă Uh, folosiți această etichetă, atunci uh, faceți alegerea bună, pentru că e ok. Procesul acesta se apropie de stadiul final și poate și alți vorbitori îl vor menționa. Deci cred că destul de curând vom avea un rezultat și este un proiect privat al retailerilor, procesatorilor, uh, comunității științifice, producătorilor care s-au adunat pentru a face împreună acest proiect. Al doilea este logo-ul ISO. Când ISO a examinat prima dată standardizarea în domeniul piscicol și al acvaculturii uh, cu participarea țărilor, uh, dar e un proiect uh, care e în faza inițială însă și va dura mai mult, dar e diferit pentru că e mult mai tehnic decât inițiativa GSSI. Deci aici ne aflăm, asta e situația acum. Deci dacă am vrea să avem o etichetă UE ce ar trebui să facem. Așa cum spuneam la început, e destul de complicat. Ce ne-ar trebui și ce dimensiune am vrea să includem? Doar dimensiunea ecologică, elemente ecologice, dacă stocurile de pește sunt în regulă, dacă tehnicile de pescuit sunt ok, sau vrem să includem și standarde sociale, bunăstare animală, va trebui să definim Uh, care ar trebui să fie setul de standarde și de asemenea ar trebui să definim care este domeniul de aplicare, doar peștele de captură sau și peștele de acvacultură. În acest moment vedem că este o diferență între cele două tipuri de pește din cauza tehnicilor diferite de producție. Deci probabil că uh, vor apărea niște complicații și și la captură poți avea pescuit uh, în larg, pescuit de coastă, pescuit la adâncime. Sunt diferite tehnici, la fel. Acvacultura poate să însemne pește, poate să însemne fructe de mare, poate să însemne scoici, e foarte diferit. Deci trebuie să definești domeniul de aplicare. După aceea, cum controlăm conformitatea? Cine o să țină costurile sub control? Pentru că dacă uh, ai un sistem, sistemul acesta are niște costuri de funcționare și sistemele pe care le avem acum sunt private, deci piața plătește costurile și bun, te poți întreba cine plătește până la urmă. Toți credem că uh, noi suntem cei care plătim, dar până la urmă cineva plătește și prețul acesta se vede în preț. Uh, costul acesta se vede în preț. Dar cum am uh, rezolvat situația într-un sistem public la nivel european? Ce influență avea asupra pieței? Pentru că piața Uniunii Europene e foarte internațională. 60% e reprezentată de importuri, pe de altă parte și noi exportăm. Deci această etichetă ar trebui să fie compatibilă cu OMC-ul, cu Organizația Mondială a Comerțului, n-ar trebui să discrimineze. Cum aducem uh, la oaltă toți actorii implicați, pentru că am avea nevoie de acceptare din partea pieței, din partea societății, din partea uh, decidenților uh, uh de politici în domeniu, deci uh, va trebui să avem o participare a tuturor acestor părți interesate și sigur, uh, cum revizui standardele, cât de des trebuie să le îmbunătățești, cum te asiguri că uh, ai un standard care este la zi. Cum spuneam, uh, numărul mare de specii, uh, diferitul, diferitele situații ale stocurilor, uh, toate acestea vor cere revizuiri regulate. Și apoi, principala întrebare, evident, care este valoarea adăugată. Valoarea adăugată poate fi privită în moduri diferite. Valoarea adăugată pentru consumator, pentru că beneficiază de claritate, de alegeri corecte, informate, prin claritatea etichetei, dar până la urmă asta trebuie să ducă și la îmbunătățirea sustenabilității stocurilor de pește. Deci trebuie să ai uh, o valoare adăugată și pentru management și pentru politica în sine. Și trebuie să definești foarte clar ce vrei să obții. Și apoi, sigur, trebuie să ai grijă să nu cumva să, să avem grijă să nu cumva să ne discriminăm singuri. Pentru că dacă nu reușim să atingem această ecoetichetă, deci să atingem standardele, s-ar putea întâmpla ca piețele să abandoneze aceste tipuri de produse în favoarea uh, cărnii de pui sau a cărnii roșii, care sunt și mai puțin eficiente. Deci asta n-ar fi o evoluție prea fericită. Deci sunt foarte multe lucruri la care trebuie să ne gândim atunci când examinăm problema ecoetichetelor și a modului de a le defini. Așadar, ce să facem? Noi ne-am pus aceste întrebări în cadrul grupului de sustenabilitate pe care îl avem la asociația noastră și ne-am gândit ce ne-ar trebui dacă am avea un sistem de ecoetichetare. De ce am avea nevoie? Și credem că uh, lucrul cel mai bun să, uh, pe care l-am putea face la început ar fi să avem criterii minime, așa cum se spune și în uh, titlul conferinței. conferinței. Pentru că în acest moment pot să creez o ecoetichetă și pot să o numesc cum vreau pot, și pot pretinde că produsul este sustenabil. Nu există niciun fel de cerință legală care să-mi spună cum să definesc asta depinde de piață dacă acceptă sau nu această etichetă, depinde de consumator dacă mă crede sau nu. Dar eu pot să cred mâine o etichetă, o etichetă pastor și asta e. Deci nu sunt reguli. Singura regulă e controlul din partea pieței și societății uh, pentru ca ceva să fie acceptat sau nu. Deci dacă vrem să facem ceva în domeniul public, probabil că asta e în continuare cea mai bună opțiune și anume să ne asigurăm că avem niște criterii în legătură cu modul în care aceste etichete ar trebui să fie verificate. Și dacă ne gândim la criterii și care ar trebui să fie acestea, noi ne-am făcut un pic temele și am examinat câteva lucruri care ar trebui să fie incluse. Ar trebui, dacă vrem să avem o eco-etichetă, metodologia ar trebui să fie transparentă. Toată lumea trebuie să știe cum se evaluează stocurile uh, ar trebui să fie ușor de accesat această informație. De asemenea, evident, ar trebui respectate toate orientările FAO, pentru că acesta este standardul minim pe care îl avem în acest moment. Avem nevoie de indicatori măsurabili pentru o auditare eficientă și consecventă, pentru că, sigur, poți să etichetezi multe lucruri, dar cineva trebuie să poată verifica uh, modul în care ai făcut acest lucru. Deci trebuie să fie consecventă și trebuie să fie auditabilă. Ai nevoie de participare din partea jucătorilor pe piață, a ONG-urilor, a autorilor de politici publice, deci trebuie să fie un sistem public care să aibă oarecare guvernanță și să, rezultatele acestea să poată fi uh, gestionate. Uh, regulile guvernamentale, uh, pentru că poate peste 2 ani uh, vrei să schimbi criteriile și trebuie să existe reguli stricte despre cum poți schimba aceste reguli, apoi informațiile științifice trebuie să fie credibile, bazate pe pe lucruri concrete. Instituțiile internaționale de acreditare ar trebui implicate și avem nevoie și de un sistem de evaluare și de monitorizare foarte puternic. Așadar, să se știe foarte clar ce pretindem în aceste etichete și cum poate consumatorul să verifice. Deci, o listă destul de lungă de lucruri care trebuie făcute dacă vrem să mergem în această direcție și în cele din urmă cred că întrebarea uh, care ar rămâne ar fi în continuare uh, dacă vrem ca acest lucru să fie făcut de piață sau în domeniul public. Cred că asta e principala întrebare, pentru că piața oricum va continua să facă ce face. Deci dacă vrem ca aceasta să se transforme într-o politică publică, să facem ceva în domeniul public, atunci cred că trebuie să ne grăbim și în al doilea rând trebuie să găsim valoare adăugată uh, celei care există deja. Iată așadar câteva opțiuni pe care le avem, dar aș vrea să închei spunând, haideți să nu facem greșeli, pentru că eco-eticheta nu este un panaceu, ci este doar o soluție pentru un bun management și o bună politică de pescuit. Și dacă putem face asta, înseamnă că putem uh, dovedi că lucrurile sunt în regulă prin intermediul acestei etichete și apoi trebuie să convingem consumatorul. Dar până la urmă trebuie să avem lucrurile bine identificate, corect. Dacă nu, nu are niciun rost să avem ecoeticheta. Și cred că acesta este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, indiferent de ce alegere vom face. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă. Sunt convins că vor fi întrebări ulterior la sfârșitul panelului. Acum aș vrea să invit pe al doilea vorbitor, domnul Brian Riordan, reprezentant de la colectivul internațional în sprijinul lucrătorilor din pescuitului. Aveți cuvântul și puteți vorbi până la ora 4. Good afternoon. Uh, Bună ziua tuturor. Mă numesc Brian O'Riordan. uh, lucrez la biroul de la Bruxelles, la aceste instituții internaționale, un ONG care promovează viețile de pescuit, pescuit de mici dimensiuni uh, pe plan mondial și drepturile omului pentru lucrătorii din domeniul pescuitului din întreaga lume se bazează pe aproximativ 30 de ani de implicare în sectorul pescuitului, prezentarea pe care o voi face, și o activitate la proiecte de cercetare care oferă um, recomandări, consultanță bazate pe cercetări științifice. E un proces care vrea să ajungă la un set minim de criterii pentru elaborarea unei ecoetichete la nivelul Uniunii pentru produse de pescuit și acvacultură care trebuie să fie dezvoltate pentru produse care au originea din interiorul și exteriorul Uniunii. După cum a spus domnul pastor, uh, există o etichetă europeană, dar deocamdată nu e aplicată alimentelor. Gândindu-ne la schemele de ecoetichete care se aplică în prezent, acestea tind să fie dezechilibrate din perspectiva dezvoltării durabile, uh, concentrate pe un set restrâns de probleme din perspectiva mediului înconjurător sau a drepturilor uh, animalelor, drepturilor omului, riscă să creeze bariere pentru intrarea pe piață fac discriminare împotriva producătorilor de peste în general, aspect la care voi reveni ulterior, și în special o discriminare împotriva pescarilor și producătorilor de acvacultură de scară mică. O etichetă la nivelul Uniunii trebuie să fie corectă, echilibrată, credibilă și transparentă. Așadar, am avut ecoetichete pentru produse din pește și aquacultură de vreo două decenii, de prin anii 90, cu două inițiative. Una în SUA, de la un institut uh, pentru uh, ton, uh, o legătură cu industria și WWF în legătură cu randamentul maxim durabil, tot în anii 90. În prezent există o gamă uriașă de ecoetichete aplicată produselor din pește și acvacultură care acoperă o paletă largă de chestiuni. Probabil că ați mai văzut aceste sigle de pe ecran, etichete de durabilitate sau ecoetichete care acoperă diverse aspecte um, etichete legate de comerțul echitabil, drepturile animalelor, conservarea pădurilor, comerț corect și așa mai departe. <clears throat> sau deci diverse marci pentru protecția mediului sau pescuit uh, responsabil, apoi etichete de indicare sau de indicații geografice sau pentru practici tradiționale de producție. Sunt așadar și diverse alte inițiative care își propun să promoveze consumul durabil de pește din perspectiva mediului înconjurător sau din alte perspective. Sunt diverse ghiduri pentru consumatori care ne spun ce pește să mâncăm și ce pește să nu mâncăm și există ceva ce a apărut mai recent, pescării sprijinite de comunitate, un fel de căsuță organică de pește pe care o poți cumpăra în fiecare săptămână de pe internet, care garantează că achiziționezi din surse durabile, de la unități de pescuit de mici dimensiuni, că e pește proaspăt și așa mai departe, dar toate afirmațiile trebuie să fie credibile și sprijinite de probe. Există și niște orientări de la Organizația pentru Alimentație, FAO, ecoetichete pentru produse de pește din capturi marine, mai recent pentru certificarea acvaculturii, și cerințe obligatorii și voluntare de organizare comună a pieții. Cele voluntare vă permit să aplicați etichete etice sau de mediu de calitate pe produsul pe care îl comercializați. Așadar, în cea mai bună situație, ecoeticheta poate să permită o opțiune în cunoștință de cauză în legătură cu ce să cumperi și un instrument de sensibilizare pentru a promova, pentru a promova voința politică, pentru a determina schimbări în practici și politici. În cea mai rea situație, cu eticheta poate reprezenta o barieră în calea comerțului, pot dezavantaja în mod incorrect unele grupuri sau o viziune distorsionată asupra durabilității și se inducă în eroare pe consumatori să creadă că fac ceva bun când de fapt se promovează un fel de spălare a creierelor din partea corporațiilor și altceva decât ne dorim. Revenim așadar la ecoetichete care trebuie să fie corecte, deschise tuturor, cu costuri distribuite echitabil pe întregul lanț de valoare. Sunt anumite preocupări uh, sau îngrijorări pe care le ridică aceste ecoetichete, bariera în calea comerțului, ca standard de piață de facto, dacă vrei să intri pe o piață, majoritatea costurilor uh, apasă pe umerii producătorilor care sunt destinatarii prețurilor și beneficiile sunt pentru unitățile de comercializare cu amănuntul. Pentru producători e foarte greu să negocieze un preț mai bun pentru produsele lor. Au tendința să discrimineze împotriva pescărilor de mici dimensiuni cu costuri mari și cerințe mari în ce privește datele, caracterul heterogen eh, pentru pescările de mici dimensiuni, eh, dispozitivele utilizate, speciile pe care le prind, eh, le îngreunează sarcina să respecte standardele, care de obicei sunt pentru o singură specie sau un singur dispozitiv de pescuit și îl pot induce în eroare pe consumator. Așadar, e nevoie de un anumit echilibru în ecoetichetele cele actuale sunt dezechilibrate, se concentrează parțial pe durabilitatea mediului sau tratează în mod superficial sau deloc celelalte două dimensiuni, dezvoltare durabilă sau durabilitatea socială și economică. Se concentrează doar pe anumite domenii de producție și nu pe întregul lanț de creare a valorii. Pot fi și alte etape din lanțul de valoare care să <clears throat> implice costuri semnificative sociale, economice sau de mediu. De exemplu, procesarea peștelui uh, consumat uh, în Europa e prins în Europa, dar e procesat în Asia de Est, unde lucrătorii uh, <clears throat> sunt obligați să muncească în condiții îngrozitoare, uneori chiar în sclavie. Facem un apel așadar la Uniunea Europeană când se gândește la această etichetă unică să <clears throat> se ocupe în mod echilibrat de dezvoltarea durabilă, să țină cont de aspectele de mediu, sociale și economice, pentru a asigura că produsul este durabil din toate aceste puncte de vedere sau nu, și nu doar în ce privește o gamă restrânsă de aspecte sau criterii de mediu sau de altă natură, trebuie să se aplice în întregul sistem de producție a peștelui, de la captură până la consum. Acum aș vrea să ne ocupăm de două tipuri de etichete eco, de terță parte sau de prima parte sau etichete proprii. <clears throat> Schemele cu terță parte trebuie să respecte un standard recunoscut, cum ar fi standardul ISO la care s-a referit antevorbitorul, domnul Pastor, trebuie să fie certificate de către o agenție de certificare recunoscută, o terță parte, Trebuie să fie o etichetă care să transmită un mesaj și să poată fi recunoscută ușor. O schemă de prima parte este o afirmație, o autodeclarație care trebuie să fie dovedită, de exemplu că peștele vine dintr-o anumită regiune, <clears throat> că un produs tradițional anume, prins cu o anumită tehnică de pescuit sau un vas de pescuit anume și așa mai departe. O etichetă care să poată fi recunoscută <clears throat> e una pe care poate o cunoașteți. Eticheta de terță parte este o abordare de sus în jos, uh, un standard stabilit și aplicat printr-un sistem, în timp ce <clears throat> eticheta de prima parte e o abordare de jos în sus pe care o pot defini producătorii. Se poate aplica atât timp cât este credibilă și respectă criteriile pe care afirmă că le respectă. So in the international collective in support în ce privește activitatea noastră, am dorit să se includă printre criteriile și standardele pentru dezvoltarea durabilă legată de ecoetichetă, standarde internaționale de drepturi ale omului, echitate și egalitate, non-discriminare, <clears throat> consultare și participare în procedura de ecoetichetare, egalitatea între genuri, de asemenea standardele OIM pentru muncă decentă, <clears throat> Convenția privind munca în domeniul pescuitului, Convenția cu privire la munca în rândul copiilor, munca forțată, traficul de ființe umane și sclavia, să se țină cont de dispozițiile legale, procesul UNCEDRIO plus 20 și viitorul pe care ne-l dorim și cel mai recent orientările FAO pentru a asigura durabilitatea pescărilor de mici dimensiuni pentru eradicarea sărăciei și pentru dezvoltarea durabilă. În fine, am dorit să recomandăm o abordare diferențiată pentru sistemele de producție de mici dimensiuni și de mari dimensiuni, unde considerăm că etichetele de prima parte sunt mult mai adecvate pentru sistemele de producție de mici dimensiuni, bazate pe indicații geografice sau calități speciale ale produsului, inclusiv metode tradiționale de producție, ca în cazul anumitor uh, Hmm. delicatese regionale, tehnici cu impact redus de pescuit, eco-prietenoase sau în ce privește cât de proaspete sunt uh, produsele. Schemele de prima parte pot recunoaște valoarea adăugată pe care o adaugă aceste sisteme de producție de pește și acvacultură, se beneficieze de orice valoare pe care o aduc sau cost pe care îl suferă în ce privește accesul pe piață și aspectele financiare, dacă nu sunt subvenționate, schemele de terță parte sunt mult prea costisitoare, complexe și discriminatorii. Vă mulțumesc! Uh, thank you so much. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Ați uh, folosit mai puțin uh, decât timpul alocat, lucru pe care îl apreciem și, în fine, putem trece la Ultimul vorbitor de la acest panel, domnul José Luis Frere, președintele Asociației Spaniole a Îngrosiștilor, Importatorilor, Producătorilor și Exportatorilor de Produse din Pește și Acvacultură. Aveți cuvântul. Señor presidente, señores eurodiputados. Domnule președinte, domnilor și domnilor eh, europarlamentari, în primul rând vreau să exprim eh, recunoștința asociației noastre, CONXEMAR, care reprezintă 3500 eh, de milioane de euro și mii de locuri de muncă, 11.000 de locuri de muncă în activitatea de prelucrare spaniolă conform datelor Eurostat. E o cifră semnificativă și vedeți în acest tabel, dacă reușiți să vedeți, desigur, că Spania, în industria prelucrării europene, cu parametrii de ocupare, de cifră de afaceri și număr de companii, primul loc în industria europeană. Pentru că, după cum au făcut și alți alte țări, după cum au făcut alte țări și și-au externalizat producția, Spania, în schimb, eh, și-a păstrat-o pe propriul teritoriu, nu au, s-au reloc, n-au, n-a relocat industria în China sau în alte părți. Deci vă mulțumim eh, și eu particular vă mulțumesc, sunt nepot și fiu al unui armator și mă simt onorat că pot să mă aflu aici Aș dori să vă prezint acum doar un rezumat cu datele cele mai importante din experiența noastră, cei care am, ne-am aflat în industria pescuitului încă de, de la începuturile sale, deci de mulți ani de zile, și ca responsabil comercial al uh, unei uh, pescării, Pesca Nova, care din păcate a traversat o perioadă de dificultăți, dar care timp de 10 ani uh, um, a avut o activitate foarte uh, importantă. Am cunoscut de asemenea și activitatea multinaționalelor cu care ne putem reuni de uh, repetate rânduri în Barcelona. Am cunoscut și activitatea uh, firmelor pe plan mondial. Pentru că nu doar că am fost președintele acestui, acestei asociații, lucru pentru care mă simt foarte onorat, timp de patrulea an la rând am organiz, organizăm cu FAO un congres mondial în care intervin nu doar experți uh, din lumea universitară, de asemenea, ci și director de nivel maxim ai unor companii foarte importante de pe toate continentele. Mi s-a cerut să prezint astăzi o temă foarte importantă pentru industrie, și anume sustenabilitatea mărilor și oceanelor. Și în, din acest punct de vedere, înainte de a intra în subiectul sustenabilității, din punctul nostru de vedere, voi spune că ne-am consultat și cu alte asociații importante, mai ales cu Bluefish, care este o asociație care uh, cuprinde regiunile cele mai importante din Atlantic, de exemplu Galicia, Bretania, Normandia, Scoția și Irlanda. Și uh, sunt de aceeași părere cu noi și în conținut și în formă uh, au, uh, și-au adus contribuția la prezentarea mea de astăzi. E important să cunoaștem uh, lumea uh, distribuției moderne, deoarece consumatorul astăzi, uh, când dorește să cumpere ceva, se găsește în fața unei imagini foarte diferite de acum 30 de ani, pentru că acum 30 de ani, cel puțin în Spania, dar cred că nu numai, mm, și în alte, vorbesc și de alte țări ale Europei, exista o distribuție atomizată, în cazul Spaniei erau foarte multe mici uh, întreprinderi și până în anii 80 când a ajuns în Barcelona primul hipermarket, nu a apărut până atunci uh, distribuția modernă ca spațiu dedicat mai ales uh, cărnii congelate, ci uh, existau totuși produse variate și exista accesul nu doar la o marcă lider, cum era, ci la multe mărfuri și distribuitorii puteau să se adreseze și altor furnizori, mai ales IMM-uri, care puteau oferi, mai ales în cazul mărfurilor, multe produse cu un raport preț-calitate mult mai favorabil consumatorului. Pentru că exista mult mai multă concurență, astfel încât produsul avea un preț redus. Iată, de exemplu, uh, poate fi vorba de produse care vin deja congelate și uh, e același proces, fie că e vorba de uh, firme mari sau de micro când e vorba de prelucrare. Deci exista o concurență puternică, o concurență reală, așa cum uh, știu cei care urmăresc îndeaproape lumea pescuitului și apoi uh, niște întreprinderi uh, mari au intervenit, foarte cunoscute, Unilever, dar nu voi mai cita nume, care au trecut prin uh, diverse mâini repetate rânduri și una din ele chiar uh, acum puțin timp și-a schimbat proprietarul și marile companii pe care eu le cunosc bine, pentru că m-am întâlnit cu reprezentanților repetate rânduri, nu doar la nivel profesional, în, ci și în cadrul Federației Industriilor Alimentare din Spania, controlată și condusă de marile companii, și puteți verifica că așa este. Eu aici vorbesc doar de fapte verificabile. Așadar, situația a devenit dificilă. Cum putem noi să uh, fim competitivi cu un produs care este mai ieftin și atunci totuși consumatorul poate aprecia calitatea și atunci se cumpără uh, la aceeași calitate în funcție de preț. Apoi, uh, sigur că cu forța marilor companii, pentru prima oară uh, un, niște oameni au cumpărat aceste produse pentru că aveau uh, încredere în uh, respectiva firmă foarte cunoscută. Asta a însemnat, cred eu, că am du- uh, uh s-a putut asista la nașterea MSC, Marine Stewardship Council, deci acest Consiliu de Administrare, ca să spun așa, al, al mărilor, uh, și există o certificare pentru produsele de pește de captură și pește de acvacultură. În ce privește peștele de captură, uh, vorbim de o certificare la punctul de vânzare, mai ales în nordul Europei, inclusiv deci Scandinavia, Germania, țările de jos și Regatul Unit. Și e dificil să existe și alte mărți sau alte etichete, uh, ceea ce Bun, și trebuie spus, trebuie, ceea ce trebuie spus de la început pentru cei care nu cunosc acest univers, când se uh, vorbește de diferite certificări private cu avantaje și dezavantaje, se poate să nu vă gândiți la faptul că certificarea publică despre care voi vorbi eu acum, dintre care există două tipuri în lume actualmente, nu intră în competiție cu multe mărci, ci cu una singură, dar este foarte puternică. Și este această marcă MSC. Sigur, notele mele scris vă stau la dispoziție. În cazul mărcilor publice vorbim de două, cea din Alaska și cea din Islanda. Sunt două țări sau două regiuni care depind practic de pescuit, după cum știm cu toții. Un uh, premiu Nobel islandez spunea că viața e codul, pentru că uh, Eh, aceste țări au trăit practic din pescuit și sunt țări din cele mai sustenabile. Și MSC, când eh, a, și-a demarat activitatea, a început în Alaska. Deci, eh, am avut mult de învățat din sustenabilitatea Alaska și apoi în Islanda se întâmplă cam același lucru. În ce privește MSC, Marine Stewardship Council, aș dori, după cele spuse, gândindu-mă deci la monopolul din nordul Europei, acest monopol este pe care de a se transforma conform unei strategii eh, gândite de directorul său comercial, început în anii 90, însă, după cum se vede pe acest grafic, până recent nu a existat o creștere puternică, ci exponențială. Deci, probabil că strategia, sigur, era să cucerim nordul Europei și, bun, nu spun eu asta, ci a spus-o la Bruxelles, directorul comercial, Acum câțiva ani s-a început în sudul Europei și acum creștem foarte puternic ca îngrosiști. Se, se face din ce în ce mai cunoscut și angrosiștii cer să existe această etichetă MSC. Acum, uh, iată, ne extindem și în China și probabil că peste câțiva ani asta va fi singura marcă și singura etichetă mondială. Iată, am dat aici în notele mele câteva exemple uh, de informații care circulă în rândurile profesioniștilor din domeniu, dar aș dori să vă spun de asemenea uh, sau să încerc să reproduc câteva uh, rânduri, deși dumneavoastră le aveți în fața ochilor, care ar demonstra că MSC a ajuns într-o situație de monopol. Dar ca să nu vă plictisesc, pentru că nici n-am mult timp la dispoziție, aș prefera să trecem la analiza exporturilor și a balanței eh, MSC, pentru că MSC, care a fost înființată la începuturile sale de către o multinațională, împreună cu un ONG, ceea ce eh, nu știu dacă vă surprinde, dar pe mine m-a surprins foarte mult, cunoscând lumea multinațională, nu a fost foarte logic această uniune între un ONG și o multinațională, că n-am văzut exact care este interesul lor comun. Însă, în realitate, fapt este că, după cum s-a văzut înainte prin progresia aceasta geometrică, uh, exploatarea se dezvoltă exponențial și la început MSC a fost uh, finanțată de către ONG-uri sau uh, firme fără scop lucrativ, de exemplu descendenții fundatorului uh, Walmart. Însă, apoi ce s-a întâmplat? Dacă vedeți uh, ce se întâmplă cu exploatarea din 2014, puteți vedea că majoritatea veniturilor nu provin din ONG. Acestea au, dimin, au, dimin, au diminuat foarte mult, vorbim de 3 milioane de euro. Pe când veniturile uh, de pe urma exploatării logo-ului reprezintă, da, acesta un produs in, uh, comercial, însă eu sunt obișnuit uh, să citesc acest, această balanță și când văd că un anumit logo, logo-ul MSC, uh, este numit charitable funds, adică fără scop lucrativ, ce să vă spun eu? În Spania ar fi <laughs> un eufemism, însă aici s-ar putea să fie prea agresive spusele mele. Am fost îndemnat să nu spun ce aș fi vrut să spun, dar este un produs comercial care se vinde. Dacă au beneficii de un milion și jumătate de euro și au și un patrimoniu de aproximativ 19 milioane, ce se va întâmpla când vor deține cu adevărat monopolul? Pentru că vor crește și prețurile și veniturile vor spori. Și atunci viața firmelor noastre va depinde de obținerea acestui logo, acestei etichete, această certificare privată, care uh, are o cifră de afaceri uh, deja din ce în ce mai mare. Peste uh, balanța actuală a multor uh, pescării actuale din Uniunea Europeană. E, vorbim de o cifră enormă. Deci, vedeți acum cum a scăzut cota inițială a ONG-urilor și s-a transformat MSC într-o afacere. Sunt pe cale de a deveni, deci, monopol în câțiva ani, spun eu. Și niciunul din cei care încercăm să creăm o firmă și să facem beneficii și să creăm locuri de muncă, nu am uh, primit uh, susținerea vreunui ONG cum ar fi uh, WWF. Și caracterul comercial se vede și din următorul grafic. Credeți că dacă apare acest logo, bun, avem o problemă cu slide-urile. Da, aceasta este imaginea. Vedeți direct că dacă eu adaug acest, uh, această etichetă, Uh, și imediat obțin mai mari câștiguri. Prețul e mai bun. Deci este un stimulant foarte puternic pentru cumpărare acest logo MSC. Și acum improvizez puțin, uh, spune vorbitorul, deși am studiat bine lucrurile pentru că ne preocupă foarte mult pe toți cei din domeniu, din Spania, vedem ce se întâmplă în Nord, Dacă fac vreo greșeală, spune vorbitorul, vă rog să uh, mă scuzați dinainte, dar vedeți care este gradul de penetrare a MSC. Unde uh, apare uh, mai pregnant de la început? În țări care au un consum important, SUA sau Europa, sau regiuni ca Europa. Și e evident, pentru că celelalte țări, bun, dat fiind că Europa este cel mai mare importator, vorbim de un echilibru uh, al balansei semnificativ. Vedeți din imagine. Desigur, pentru a obține cele mai mari beneficii, în aceste zone geografice ar vrea să se implanteze o astfel de firmă, dar nu în țările care totuși au mai mare nevoie de produse sustenibile. Și aș vrea să vă spun că în luna octombrie 5 7 și 8 octombrie, FAO, Organizația ONU uh, pentru pescuit, care are ca misiune a contribui la eradicarea sărăciei și foametei în lume, uh, va celebra cea de-a 20 aniversare a codului său de conduită, a adoptării codului de conduită, care este uh, cel care dă liniile directoare la orice fel de certificare. Aici, în cazul Islandei s-a apelat și la un uh, audit extern, în cazul Alaskai, și poate că o expertiză externă ar conferi mai multe garanții. Eh, dar să fie una publică, în slujba unui guvern, nu neapărat una privată. Acestea fiind spuse, aș trece la câteva scurte comentarii eh, din partea unor ONG-uri care au studiat eh, problema certificării private. Este o firmă foarte cunoscută pentru activitatea de fracking în SUA Food and Water. Vorbesc despre Food and Water, care spune că certificările private nu sunt neapărat o sursă de informare pentru consumator, ci mai degrabă sunt un, uh, o unealtă de marketing pentru companiile din sectorul producției de masă. Pentru că unele uh, din aceste companii își depind existența și uh, își uh, mențin cota de piață dintr-un număr cât mai mare de certificări. Și atunci nu se gândesc neapărat la sustenabilitatea oceanelor, ci la propria creștere comercială. Și rezultatul sunt aceste certificări care sunt cel puțin demne de pus sub semnul întrebării. Apoi, în Alaska, cred că merită uh, un comentariu aici, pentru că Alaska și-a stabilit propriul sistem de certificare. Dacă e să mă refer la somon, vorbim de un procentaj de 80%. Și se speră o creștere a producției cu 50% mai mare decât cea actuală, uh, dar problema este următoarea. Pentru o piață de acest volum trebuie uh, implicate toate piețele și printre, printre acestea, bineînțeles, nordul Europei, care, cum spuneam, e cea mai bună piață pentru uh, astfel de produse. Și atunci, cei, 20% care au uh, rămas cu MSC au rămas fără de bușeu. Li s-a spus că li se va rambursa 100% din cheltuieli, însă nu au acceptat. MSC ar trebui aici să joace un rol de arbitru, ceea ce nu a făcut. Și asta merge în contra principiilor FAO obiectul fundamental e sustenabilitatea și beneficiul tuturor producătorilor care dacă uh, fac producție sustenabilă să, ar trebui să poată vinde pe toate piețele și să se încurajeze concurența leală, ceea ce nu se întâmplă până acum. Și problema rămâne nerezolvată și ceea ce cere FAO este să nu mai apară astfel de probleme și să existe accesul acestor produse în toată Europa. Până la urmă, uh, prejudiciul l-au de suportat uh, și armatorul, și prelucrătorul, dar și consumatorul. Și în final, În SUA avem o uh, asociație sau administrația de fapt resurselor oceanice care uh, spune că guvernul american uh, investește sume importante în sustenabilitatea uh, pescuitului SUA, mult mai mult decât ar putea să o facă firme private. Și această autoritate spune, bun, eu am asta în engleză, spune că dacă procesul de management începe cu un consens legislativ și apoi ia decizii bazate pe cunoștințe științifice, include pe toți actorii implicați, atunci care sunt rezultatele? Dar ce vreau, ce vreau să spun prin asta? este că dacă se, uh, sunt implicați toți uh, actorii, atunci nu se afectează până la uh, până la urmă interesele uh, nimănui. Și doamna Damanaki este citată aici spunând că laudă SUA pentru marile realizări în modul în care administrează pescuitul în conformitate cu cele mai noi cele științifice bazate pe legea magnuson stevens și SUA au arătat care este soluția uh, în sensul sustenabilității. Asta a spus uh, doamna comisar de Manachi. Deci cred că aici apare foarte clar că în opinia profesioniștilor din domeniu și ce spun eu aici uh, acceptă toți asociații noștri, Consemar și uh, pentru că eu nu, nu reprezint punctul meu de vedere personal, ci conțe mari și atunci cred că merită să citim asta. În concluziile înscris se spune că dacă scopul este un sistem transparent și bazat pe cucerele științifice, atunci în care domeniul, managementul pescuitului, așa cum este implementat el de MSA, are deficiențe? <laughs> Aș uh, dori un pahar de apă, spune vorbitorul, și continuă citând în engleză. No experience. I probably use a whiskey, What information? Continuă citatul în engleză. Ce informații au anglosiștii despre sustenabilitatea pescuitului SUA care sugerează că au nevoie de eh, părți terțe pentru a certifica sistemul de pescuit SUA? Și dacă sistemul SUA permite un ONG să facă legea și regulamentele, atunci eh, guvernul SUA din cauza uh, non-respectării vederilor sale, uh, ar trebui să participe în uh, acest Consiliu. Atunci, de ce e nevoie de acțiune extraguvernamentală, dincolo de procesele dem- democratice? Miniștrii și alți oficiali guvernamentali, oare și-au cedat responsabilitatea în a face o definiție a sustenabilității? Acum eu nu am autoritatea de a face sugestii în Uniunea Europeană, dar dacă îmi permiteți și îmi uh, uh, cer scuze pentru îndrăzneală, concluziile ar fi că certificările publice actuale uh, nu ar trebui să fie considerate inutile și să fie abandonate. Apoi, MSC este marca, cu litere mari, care s-a impus în nordul Europei și o va face și în Sud, în curând, și la nivel mondial de asemenea. Apoi, Uniunea Europeană să-și creeze propriul sistem de certificare și propriul logo pentru produsele din apele comunitare. Franța deja e pe cale să o facă și Spania, de asemenea, Argentina, de altfel, ca să citesc doar o singură țară din afara Uniunii Europene, vrea să adopte această soluție. În plus, Uniunea Europeană trebuie să investească în unități importante în comunicare, măcar echivalente uh, cu uh, resursele alocate WWF și alte întreprinderi multinaționale, cu propriul logo ca garanție pentru consumatori în materie de sustenabilitate a oceanelor, deoarece consumatorul trebuie să aibă siguranța că cumpără un produs sustenabil. Și în final, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că consumatorul european este informat în legătură cu diferitele opțiuni și produse de pescărie sustenabile care există pe piață, cum e cazul Alaskei și uh, Islandei. Și trebuie să ajute și țările emergente care cu capturi durabile să-și creeze propriile sisteme de certificare Bun, aici am scris deja de mână, spune vorbitorul, și nici chiar eu nu pot să descifrez ce am scris. Sau măcar să le accepte produsele, continuă să citeze și să le excludă pe cei care nu o fac. După cum se face deja, iată, Uniunea Europeană a intervenit în mod eficient cu cartonașe galbene și roșii ca să nu mai intre în Uniunea Europeană produsele care nu sunt sustenabile și care provin din pescuitul ilegal. Aici Uniunea Europeană, într-adevăr, ne-a ajutat mult și uh, uh, îi mulțumim pentru toate astea. Și vă mulțumesc și pentru atenție. Stefan Dyer, point of order. I have a point of order, uh, Mr. Chairman. I will speak in Dutch. Intervenție de procedură, domnule președinte. Voi vorbi în uh, olandeză. Domnule președinte, ascultând această prezentare, uh, simt și nu știu cum să exprim asta politicos, dar mi se pare că e o prezentare remarcabilă, pentru că în 80% din timp a fost uh, o tiradă împotriva etichetei MSC. Și nu cred că asta e subiectul principal al uh, ședinței noastre. Știu că sunt uh, oameni în această sală asociați de, uh, cu această etichetă MSC și v-aș ruga, domnule președinte, să le dați ocazia să se apere. Domnule președinte, vreau să-mi dați voie să vorbiți. Domnule președinte, am o intervenție de procedură. Cererea mea este ca Uh, oamenii de la MSC care sunt în această uh, sală să aibă posibilitatea în câteva minute să răspundă la această tiradă și să prezinte viziunea lor, pentru că nu vrem să avem o viziune unilaterală. Vreau să știu dacă această tiradă este justificată, deci intervenția mea de procedură este ca oameni asociați cu MSC să aibă și ei ocazia în câteva minute să răspundă la această lungă tiradă. Aceasta este intervenția mea, domnule președinte, și cred că nu este în regulă că colegii mei mă întrerup. Domnul Mato, mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie să ne gândim la această tiradă, dar nu e nimic nou. Aici invitații explică ce crede ei că e de cuvință și apoi noi deputații avem cuvântul ca să le răspundem. Nu nimic nou aici. Sigur că putem să uh, contrazicem poziția care nu ne-a plăcut, sigur, invitații își expun poziția, noi le punem mai apoi întrebări și apoi ei ne răspund. Asta e procedura. Acesta fiind zis, eu n-am nicio problemă ca să se facă o pauză de 50 minute, însă nu după cum a spus colegul. Mulțumesc. Well, it seems that we do have about 10 minutes, so uh, if you, if you... Se pare că avem cam uh, 10 minute. Deci uh, voi da cuvântul uh, și unei persoane care să exprime o viziune contrară. Uh, puteți să prezentați un vorbitor? Da, știu că este cineva de la MSC în sală, aici în spate, dacă îi dați cuvântul. În regulă. Domnul din spate, dar vă rog scurt, 5-7 minute. Uh, thank you, uh, thank you, Mr. Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această sugestie a domnului Vondala. N-am venit pregătit să fac o prezentare în ce privește MSC, deci dacă îmi permiteți, uh, nu voi avea o prezentare structurată, dar am observat evident că distinsul vorbitor, domnul Fele, a vorbit foarte mult, vreo 15-20 minute despre schema MSC, așadar aș vrea măcar să subliniez faptul că sunt aici și sunt disponibil uh, să răspund la orice întrebări pe care le aveți în legătură cu uh, schema noastră. Avem și o declarație scrisă, de, o declarație de poziție uh, privind uh, dezbaterea de astăzi, ecoetichetarea pentru fructe de mare și uh, la fel pot să o ofer oricui este interesant interesat. Uh, pentru că nu avem foarte mult timp și pentru că apreciez oportunitatea de a interveni, aș vrea să mă refer la o serie de chestiuni care au fost sugerate privind MSC-ul. 1. Că MSC este un monopol, deși uh, ne-ar plăcea să avem succesul pe care crede Dumnezeu că l avem, de, cu siguranță nu suntem un monopol, ci o schemă voluntară și sunt multe scheme diferite, nu doar în sudul Europei, ci și în nordul Europei și considerăm că este bine să avem uh, concurență uh, atâta vreme cât putem să facem afirmații credibile în legătură cu sustenabilitatea peștelui și produselor uh, pescicole. Deci nu avem nicio problemă. Deci salutăm orice efort pentru un mai bun management al oceanelor. Asta e primul lucru. În al doilea rând, acuzația că MSC ar fi cumva condus de ONG-uri, MSC a fost o organizație independentă încă din 1999, în ultimii 16 ani, așadar. Suntem conduși de un board care are 18 membri din industria de pescuit, din comunitatea științifică, din ONG-uri, din sectorul de retail și membri independenți. Deci nu cred că este corect să fim uh, descriși ca o schemă a ONG-urilor. Suntem o organizație echilibrată, bine guvernată și transparentă, care echilibrează interesele întregului lanț uh, de furnizare și a ONG-urilor și partea de politici de asemenea. În al treilea rând am constatat că distinsul vorbitor a menționat că MSC e cumva finanțat de organizații private care n-ar fi transparente. N-am putut să urmăresc com corect, complet uh, această afirmație, da, am văzut că sunt niște cifre din raportul nostru financiar, deci trebuie să fie corecte, dar foarte clar, două treimi din bugetul nostru vin din taxa care este plătită în lanțul de furnizare către MSC, către organismul de guvernanță, de administrare, care este într-adevăr o taxă de 5% și poate fi plătit de uh, furnizori, de industria uh, și se plătește o singură dată de la vasul de pescuit și până la farfuria consumatorului. Și în fine, n-am putut să înțeleg complet uh, argumentul, adică cred că distinsul vorbitor a afirmat că toată lumea în Spania se teme de MSC, uh, că s-ar putea extinde și acolo în Spania. Avem 15 uh, unități piscicole în MSC uh, care acoperă foarte multe specii importate, importante, caracatiță, pește spadă, tun, ton tropical, uh, anșoa și multe altele, sunt certificate uh, deschise, deci asta înseamnă că și alți jucători pot intra în aceste certificate, deci cred că vedem foarte mult entuziasm în, acest, uh, în partea de pescuit efectivă despre MSC. Înțeleg? Bine, nu, nu este o, o critică, pur și simplu mi s-a dat ocazia să dau o imagine diferită pentru, față de, a MSC-ului față de ce a spus uh, antevorbitorul meu și sigur am o declarație scrisă pentru oricine o dorește să o citească. Mulțumesc. Sper că domnul Van Dalen este satisfăcut. Acum uh, dau cuvântul membrilor. Mai întâi, domnul Coburn. Uh, well, that's exciting. And you realize that... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu mi-am dat seama că poate fi atât de interesantă o discuție despre pește. Trebuie să aflu mai multe despre asta, despre toate astea și să aflu toate de dedesubturile. Uh, valoarea adăugată, mie mi se pare că sunt foarte multe slujbe bine plătite pentru niște birocrați. Care sunt costurile adiționale în prețurile alimentelor? Oamenii mei din, uh, din circunscripția mea sunt forțați să apeleze la băncile de alimente și nu vor să citească uh, Uh, ce scrie mărunt pe cutiile de pește. Îi interesează pește, prețul peștelui. Poate că asta e o chestie pentru noastră legislator burghezi, nu pentru cei care uh, sunt pe salariu minim. Deci sunteți complet rupți de restul Europei, de oamenii din Europa. Cât va costa în plus acest sistem și această etichetare la prețul peștelui? Vorbim despre ONG-uri, stakeholderi, organizații internaționale E o șmecherie finanțată cu banii contribuabilului pentru birocrați și ONG-uri. Sunt deja două scheme internaționale voluntare și ori una ori alta ar putea să se transforme într-un standard global, poate folosind Organizația Mondială a Comerțului. Haideți odată să avem bun simț și să nu mergem spre armonizare doar de dragul uniformității, și uh, să complicăm lucrurile și mai tare. Nu avem nevoie de o nouă etichetă europeană ca să confuzăm și mai tare consumatorul, ci să colaborăm cu comunitatea din domeniu și să avem ceva care funcționează global. Poate dura uh, mai mult, dar uh, mi se pare că nu toți cei care au interese în domeniul ăsta sunt de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus și cine ar vrea să răspundă la această întrebare? Domnule Căbăr. Intervenție fără microfon. Aș vrea să știu câți bani vor fi irosiți pe asta. Mi se pare că e o, o risipă de bani și sunt sigur că uh, alegătorii mei și toți oamenii care consumă pește nu uh, să știe că nu va fi foarte scump. Mulțumesc, doamna Radu Stacu. Erstmal bin ich dankbar, dass diese Ausschusssitzung hier öffentlich ist. Mulțumesc, sunt foarte recunoscătoare că avem această audiere, astfel încât toată lumea în Europa, toți, cetăți, tot, ce, toți cetățenii, să poată afla despre cum uh, acționează FDD-ul în acest domeniu. Am câteva întrebări pentru vorbitori și o să încep O să încep cu domnul Warner mai întâi. adică al doilea vorbitor și e foarte interesant să auzim ce etichetă ar trebui să fie. Deci există o etichetă care îndeplinește toate cerințele dumneavoastră și cum se numește ea și cum ar putea fi îmbunătățită dacă există deja uh, și dacă e mai bună decât toate celelalte care există. Și o altă întrebare pentru domnul pastor, care a avut o prezentare foarte interesantă. Ați spus că vreți o etichetă publică. Deci întrebarea mea este, dacă ne uităm la etichetele existente, există vreuna care credeți că e mai aproape de eticheta publică? Deci care ar putea să fie dintre cele existente? spun asta pentru că mi se pare că ar costa foarte mulți bani să creăm o nouă etichetă publică de la zero. Deci întrebarea mea este de ce să nu folosim o etichetă bună, deja existentă, susținută de toată lumea și să ne asigurăm că și consumatorii, și ONG-urile, și comunitatea academică, și sectorul privat Uh, au parte de ceva care funcționează corect ca și MSC-ul. Domnule pastor, ce credeți despre MSC? Despre partea de conținut a acestei etichete. Ați putea fi de acord cu MSC-ul ca etichetă? Și pentru domnul Frede, aveți preocupări serioase în legătură cu MSC-ul. Cel puțin asta am înțeles din ce ați spus. și ați... Uh, pe de altă parte însă ați și lăudat cumva MSC-ul. Ce vă îngrijorează atât de tare totuși în legătură cu MSC? Cred consumatorii că MSC-ul acoperă toate criteriile importante și dacă ei cred acest lucru, de ce credeți că uh, ar fi atâtea motive să ne temem de MSC? Mulțumesc foarte mult. Doamna Toma, acum. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci aussi euh, aux orateurs et salut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorilor. Așa cum spunea doamna Rodus, cred că e bine că deschidem aici o dezbatere publică care îi privește pe consumatori și mare public și din uh, perspectiva mea consider că Uh, uh, spre deosebire de ce crede domnul Cobanc, uh, informarea consumatorului, a cetățeanului, are un cost sau poate avea un cost, așa cum are un cost protecția sanitară, de exemplu. Și că asta face parte din normele de progres pe care încercăm să le implementăm în Parlamentul European. Așadar, eu una sunt favorabilă unei etichete pe produsele marine, cu condiția ca această etichetă să uh, răspundă unei serii de exigențe ale cetățenilor. Și, bun, eu nu sunt atât de competentă și îmi cer scuze față de vorbitori. Nu știu dacă suntem în situație de monopol sau nu, dar ce știu este că o situație de monopol privat ar putea pune probleme, pentru că ea ar duce până la urmă la o situație în care am avea o structură uh, complet fără control, o structură complet necontrolată care ar decide cu o presiune financiară teribilă asupra producătorilor, uh, ar decide ce e bun și ce nu e bun pentru consumatori. Deci, este totuși un subiect important pe care trebuie să-l tratăm cu seriozitate, pentru că din ce am înțeles, așa s-a întâmplat în Alaska. Nu știu, poate asta ar merita o expertiză și o contraexpertiză, dar în orice caz, dacă avem o situație de monopol unde întreprinderea poate face presiune asupra pescarilor pentru că și să le spună dacă nu-mi dați ce vreau, eu nu vă dau eticheta și dacă nu vă dau eticheta, nu puteți să vindeți. Asta e un subiect foarte serios și care merită uh, reflexie. Apoi, Efectiv, așa cum a spus doamna Rodist, uh, se pune întrebarea ce vrem să care vrem să fie criteriile de etichetare. Și aici, bun, ceea ce poate sunt numai zvonuri, dar este adevărat că atunci când m-am uitat la lista de produse etichetate de acest organism, ne-am dat seama că exista o etichetare uh, uh, rechin uh, din uh, oceanic din emisfera sudică, ceea ce mi se pare destul de uh, dubios. Uh, în această zonă există o problemă cu peștii de pradă și trebuie să ne punem întrebarea uh, Mm, în legătură cu slăbiciunea acestei resurse, adică absența suficient, de suficientă hrană. Și aici problema criteriilor se poate pune <clears throat> în mod diferit față de cum este pus acum. Deci ce vreau să spun? Vreau să spun că există uh, întrebări pe care trebuie să ne le punem în legătură cu alegerile și transparența acestui organism de etichetare uh, care mă fac să mă gândesc că dacă o întreprindere privată face, nu știu, 1,5 milioane de profit uh, pe an, în aceleași condiții cu un uh, cai de sarcini public și cu un control public, se poate face și așa, cu un cost care e normal și banii aceștia ar putea să intre în uh, bugetul Uniunii Europene și ar putea să servească activităților de control a acestor practici. Dar, încă o dată, eu sunt complet în favoarea unei etichete, deci, dar trebuie să ne asigurăm că această etichetă nu devine niciun monopol, nici o chestiune de rentabilitate și că nu e o povară pentru consumator și pentru producător și nici o situație în care n-am avea criterii de durabilitate sau, mă rog, poate unele criterii de durabilitate, dar nu toatele. Deci, din partea mea, sunt pentru o etichetă publică. Mulțumesc. Domnule președinte, dacă mă permiteți, aș dori să, spui, aș dori să spun că am uitat că această etichetă trebuie să fie europeană. Foarte frumos, mulțumesc, domnule Mato. Na, chestiune previa, eu... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că a putut să vorbească și reprezentantul MSC în, această, în fața acestei comisii. Îmi pare rău însă că n-a fost invitat uh, aici oficial de către niciun grup uh, uh, în, cadrul panelului de discuții. Însă totuși, îmi pare bine să văd că Parlamentul este foarte transparent, iată că putem să dăm cuvântul oricui din public pentru ca să poată răspunde invitațiilor. Deci e foarte bine că dăm dovadă de transparență. Hai să vedem, s-a vorbit aici, însă totuși Dar ar fi fost bine să avem o, o, o intervenție comună, pentru că va vorbi în al doilea grup reprezentantul Comisiei, însă totuși voi vorbi acum că voi reacționa pe moment, apoi nu știu dacă voi mai avea ocazia. Așadar, e foarte bine să avem dezbaterea asta publică, s-a spus aici, însă această dezbatere publică e deschisă încă de 10 ani încoace. Parlamentul nostru a făcut deja în 2006 un raport ca o consecință a unui document al Comisiei din 2005. Și ce s-a făcut în acești 10 ani, mă întreb. Și totuși, Iată, vorbim acum de ce nu s-a făcut timp de 10 ani, nici de către Comisie, nici de către Parlament. Această dezbatere, din fericire sau din nefericire, iată, e deschisă de, atât, de atâția ani de zile și acum spunem același lucru ca acum 10 ani. În acest sens, eu cred că este clar că piața produselor de pescuit eh, susținute de certificare eh, Uh, serioasă și care garantează că peștele a fost capturat sau uh, prelucrat în mod durabil și sustenabil, e un lucru bun pentru toți, e clar. Însă, la fel s-a spus astăzi aici că nu există un criteriu clar în legătură cu definiția acestui caracter sustenabil. Să nu uh, cădem într-o capcană, pentru că criteriile nu au fost foarte clare. Sunt foarte deosebite pe etichetă, depinde de lanțul de comercializare, criteriul care interesează pe unul sau altul este diferit. Așadar, e logic că situația asta duce la distorsiuni și la probleme. A spus cineva aici că e foarte dificil de definit o etichetă europeană. E un număr infinit de etichete. E, asta e realitatea. Deci, aș spune că e necesară această etichetă, pentru că, pe altă parte, am putea să ne întrebăm toate exploatațiile de pescuit și toată activitatea de pescuit din Uniunea Europeană e prin definiție sustenabilă. Noi ne adaptăm regulilor, deci uh, exploatațiile noastre sunt sustenabile, durabile, deci de aceea avem nevoie de fie că e vorba de firme publice sau private, că nu contează. Dar e nevoie de uh, această etichetă și de această definiție comună. Trebuie să ne gândim la asta. Fac de pe acum această propunere ca să vedem dacă discutăm acum sau în panelul următor. Trebuie să avem mare grijă cu această posibilă etichetare, fie că e, fie că e publică a Uniunii Europene, fie a statelor membre, să nu se acorde niciun tip de avantaj comercial celor care deja, în propriul beneficiu, desigur, au utilizat-o. Așadar, închei întrebarea, nu știu, nu s-a adresat de nimănui sau s-a adresat de tuturor o primă întrebare ar fi, e necesar acest sistem de etichetare? Credem că e posibil să fie unul unic și uh, care să clarifice lucrurile, să nu mai confuzeze pe consumator și să meargă mai departe de doar simpla etichetă în uh, Uniunea Europeană ca pescuit durabil, pentru că deja pescuitul european e durabil. În al doilea rând, ar fi mai bună o etichetă unică a Uniunii Europene sau din contră? cum fac unele țări, de exemplu Franța, cum încep să o facă, o etichetare pentru fiecare stat membru, însă, sigur, ar trebui să aibă avalul Uniunii Europene. Și nu doar să respecte linia directoare FAO, ci și celelalte care ar putea fi impuse de Uniunea Europeană, care ar conferi un caracter unitar și cert pentru consumator. Și mă opresc aici, deși aș putea continua. Thank you, Mr. Van Dalen. Mulțumesc foarte mult, domnul Fanon. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acea observație procedurală. A fost bine că am avut și o reacție. A fost o hotărâre înțeleaptă din partea dumneavoastră, domnule președinte. De mulți ani eu lucrez cu industria navală și sunt două standarde mari de certificare peste standarde de înregistrare, fiecare cu propriul trecut, cu propria istorie, da? au o reputație atât de solidă încât oricine care vrea să construiască o navă trebuie să vegheze că există o certificare făcută de Lloyd sau Bureau Veritas. a fiind spus aș vrea să pun aceeași întrebare celor trei vorbitori. Timp de 10 ani am avut standardurile internaționale MSC și eu mă întreb dacă e ceva paralel cu ce avem uh, în industria constructoare de nave, dacă ar trebui să dezvoltăm acest standard MSC pentru a deveni la fel de bine cunoscut ca și standardele internaționale care se aplică domeniului construcțiilor navale și aș vrea să aud parerea vorbitorilor și anume dacă ei consideră că în paralel cu certificarea pe care o avem în domeniul construcțiilor navale am putea să dăm MSC același uh, statut. Eu am unele ezitări în ce privește eticheta europeană. Acum, din păcate, trebuie să plec. Am o întâlnire foarte importantă la care trebuie să plec. Uh, asistentul meu va rămâne aici. Sper să mă întorc în aproximativ 30 de minute. Vă rog să mă scuzați. Uh, o să revin puțin mai târziu. Uh, vă mulțumesc. Pe scurt Foarte pe scurt. Cred că acele birouri uh, sau acele certificări Lloyd și Veritas sunt independente ce privește construcția de nave sau de avioane. Nu funcționează în domeniul respectiv. Sunt uh, din afară ca certificare. Deci, nu avem standarde de mediu ridicate în Uniunea Europeană, în special în Germania, și acestea se aplică și politicii comune în materie de pescuit. Consumatorul e rege, cum se spune, el uh, hotărăște până la urmă ce cumpără. Acum e o situație dificilă în care lanțul de comercializare cu amănuntul nu poate să vândă decât produse certificate ca fiind durabile. Dar aceasta e o situație în care pe piețele europene 60% din pești sunt uh, importați din uh, întreaga lume, inclusiv din Asia de Sud-Est, deci aceste standarde ridicate pe care noi ni le impunem nouă înșine, Nu știm în ce măsură producătorii din afara Uniunii Europene aplică astfel de standarde. E o întrebare foarte importantă din perspectiva concurenței loiale. Mulțumesc. Avem 5 minute pentru răspunsurile. Înțeleg că și comisia ar dori să intervină. Nu? Atunci să trecem mai departe la ceilalți vorbitori și mai întâi domnul pastor. Well, thank you. Um, <laughs> a lot of questions. Mulțumesc, au fost multe întrebări. Cred că, în primul rând, am menționat de mai multe ori că punctul de pornire e faptul că e nevoie de o bună gestionare a domeniului pescuitului. Ne putem întreba de ce avem eticheta MSC și toate celelalte avem aceleași etichete și la carnea de vită sau de porc? Eu cred că nu. Și atunci de ce avem aceste etichete? Pentru că se pare că avem o problemă de reputație, de imagine față de consumatori și de piață. Oamenii au percepția că aceste produse nu au fost durabile. Asta e provocat de mai multe lucruri, pentru că unele lucruri nu au fost în regulă, a fost o proastă comunicare în multe situații factorii de decizie politică au spus că politica comună trebuie reformată, îmbunătățită, au fost probleme ani și ani în șir și acum plătim orele spate nazii. În primul rând, e nevoie de un pescuit durabil, dacă așa se lucreze, se poate comunica, indiferent dacă e legat de politică sau de piață, n-ar fi nevoie de etichete și atunci ele ar fi la un nivel superior pentru cei care cer mai mult și vor mai multe garanții, care vor produse ecologice, bioorganice și așa mai departe. Deci nici eu, nici noi nu promovăm în niciun fel uh, crearea de noi costuri administrative, în niciun caz, pentru că dacă ați văzut ultima imagine pe care am prezentat-o, este că dacă publicul trebuie să joace un rol, atunci ar trebui să fie acesta, ceea ce înseamnă că noi de fapt suntem reticenți să se introducă noi reguli și noi elemente. Pentru că știm că o să fie costisitoare și foarte dificil de pus în aplicare. Acesta e punctul de pornire. Și, indiferent dacă o etichetă e cea bună sau nu, nu asta ar trebui să discutăm aici. Discuția ar trebui să fie cum să avem imaginea și percepția consumatorului astfel încât să cumpere peștele și să <clears throat> fie liniștit că îl poate consuma. Dacă piața cere mai mult, pentru că unii consumatori vor o uh, mai mare încredere sau vor niște elemente specifice, foarte bine, atunci piața o să reglementeze și o să fie etichete în care să aibă încredere. Credem că așa ar trebui să se procedeze. Și dacă ne uităm la exemple legate de Lois și Veritas, Acolo nu e vorba de etichete adresate consumatorului, ci în relația business to business. În multe cazuri, e important să existe un sistem de securitate de la o firmă la alta, consumatorul să știe că totul e în regulă și apoi la latitudinea lui să vadă cum vrea să vândă indiferent dacă sunt într-o embarcațiune sau avion, știu eu că dacă e certificată de Lloyd sau Bureau Veritas, nu știu. Știu doar că e ceva fiabil și am încredere în ei. Deci nu întotdeauna e necesar să existe eticheta la care trebuie acces consumatorul. Calitatea se poate garanta pe diferite căi. Și acesta e răspunsul meu succint. Mulțumesc, domnul O'Riordan. Mulțumesc există o etichetă care să uh, răspundă la toate cerințele prealabile, după părerea mea, nu există. Sunt pentru totul de acord cu, cu domnul pastor că rolul statului al autorităților publice este într-o bună gestionare a resurselor naționale și în respectarea legii. Cred că rolul statului nu este acela de a avea o proprie ecoetichetă, ci de a veghea ca mențiunile sau afirmațiile să fie valabile, să nu fie frauduloase și produsele să respecte mențiunile pe care le poartă. În ce privește perspectiva pe care am abordat-o eu, am concentrat pe micile pescării, peste, peste 50% dintre capturi sau 90% din forța de, pesc- de, forța de muncă din sectorul pescuitului. Comentariile mele se adresau acestora unde e nevoie de o abordare de jos în sus, în care criteriile de durabilitate sau de calitatea produsului care se dorește poate fi definită de comunități, de pescari, de organizațiile însele. Să spună, asta e produsul nostru, contribuie la durabilitatea mediului. Sunt de asemenea de acord cu domnul pastor că nu e bine să se compare cu etichetele pescărilor, care la urma urmelor sunt un instrument comercial de <clears throat> mărire a segmentului de piață ca să arăți că produsul tău e mai eco-receptiv uh, față de ce e disponibil în general pe piață. Nu se poate compara cu standardele internaționale de navigație, care sunt uh, standarde cu totul diferite. Ce e interesant de legătură cu MSC e faptul că pretinde acum că 10% din toate stocurile comerciale sunt certificate de MSC. Deși probabil că nu 10% din toate vânzările comerciale de pește sunt certificate de MSC, probabil că mult mai puțin. Dar acest 10% reprezintă cam același procent ca și cel uh, despre care FAO pretinde că sunt stocurile pescuite la niveluri durabile. Întrebarea care se pune atunci este cum putem face ca restul de 90% din stocurile care trebui pescuite peste nivelul durabilității, cum îi facem să fie mai compatibil cu durabilitatea de mediu. Deci pentru mine, ecoetichetele, cele de terță parte în special, sunt o cale de a arăta că unitățile de comercializare cu amănuntul respectă standardele de responsabilitate corporatistă, socială. Altfel sunt un fel de praf în ochi. Eu am mult respect pentru MSC și alte etichete care fac o treabă serioasă în legătură cu durabilitatea. <clears throat> Nu spun că MSC ar fi perfect, nici că alte etichete ar fi perfecte, dar cred că în ce privește ecoetichetele, probabil că fac o treabă bună. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Și în final, domnul Freia. Bueno, salvo error de mi parte, creo que... Păi, dacă nu cumva mă înșel, Cred că până acum nu s-a vorbit de MSC până nu am vorbit eu. Are ceva de face cu faptul, de, faptul că nu există alte certificate, după cum spuneam asta. Eu n-am nimic de temut de pe urma ceea ce face MSC, însă, din păcate, uh, economia unei țări crește când toți cetățenii pot participa uh, și cine are la, la, la concurență și cine are uh, cea mai mare valoare câștigă. Deci mă tem de un monopol. trebuie, după cum spunea Alan Smith, trebuie eliminate oligopolurile. Uh, spunea de Anglia, dar e vorba, până la urmă, de toată lumea și nu mă tem decât de o situație în care să obțin niște monopoluri uh, în moduri în care nu corespund unei economii moderne uh, și situației de egalitate între toți. Pentru că asta înseamnă cheltuieli mai mari pentru firme, nu putem uh, intra în competiție cu țări terțe, costuri mai mari de carburant, electricitate și așa mai departe. În ce, privire, în ce privește certificările Veritas și Deloitte, sigur, sunt de acord cu ce s-a spus aici. La business to, în de business to business, consumatorul nu este protejat, nu are mijloace de informare. Cine cumpără o, naviga, uh, o embarcațiune sau uh, uh, un avion uh, cargo știe exact ceea ce face. Și n-am, n-am înțeles uh, când s-a spus că 90% din etichete trebuie să fie ecologice. Care MSC, care are 10% din piață, spune ceea ce spun eu acum. se estimează o, un nivel de aproximativ 70 de milioane de tone de captură, dar asta nu înseamnă că restul este ceva nesustenabil. V-aș putea vorbi de stocurile din SUA, care practic au reușit ca majoritatea activităților sale de pescuit să fie sustenabile. Cred că Trebuie văzut de ce anume există acest interes și asta este, asta este o dezbatere între profesioniștii din domeniu. Asta înseamnă că lucrurile nu uh, merg deloc bine și trebuie să îmbunătățim lucrurile începând cu Europa. Nu știu dacă e interesează pe mulți, însă merluci uh, produs în Europa se vinde pe pietre, de exemplu în Madrid, mm, pești de 2-3 kg, 2,80 euro. E incredibil cât a scăzut prețul. Deci, oricum, în Europa a crescut mult sustenabilitatea. Deci există această teamă care apare că totul merge foarte rău, însă trebuie lucrurile analizate științific. Și după cum a spus doamna Damanaki, în SUA Uh, acolo unde uh, uh, se mizează pe datele științifice, acolo situația este cea mai bună și pescuitul cel mai sus în Deci trebuie risipită această teamă în rândul cetățenilor că totul merge în prost. Cei care suntem în această afacere timp de generații, este chiar o pasiune, trebuie să risipim această teamă. Deci spuneam, eu nu, eu nu mă tem de, com, de competiție și îmi doresc competiția pentru Spania și Uniunea Europeană. Eu mă tem de asemenea monopoluri eh, ilegale. Thank you very much. Thank Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Am încheiat primul panel la al doilea. Îl invit pe domnul Cadec să preia președinția. Bon, mes chers, euh, chers amis, d'abord. Euh... Ah, dragi euh, colegi, mă așez, mă instalez și putem începe al doilea panel. Cum îi s'appelle celui-là? Monsieur O'Riordan, please. Monsieur Rambaud. Domnule Rombu, trebuie să păstrăm ordinea și disciplina, totuși. Președintele sosește, trebuie să începem să discutăm. Îi mulțumesc colegului meu, Valesa, care a prezidat prima parte acestei audieri. Doream să salut prezența printre noi, oarecum surprinzătoare, a prietenul nostru Vasilius fost consilier al grupului socialist, care e și la pensie între timp, care era în sală și a plecat și e păcat că îmi plăcea să-l salut și tuturor celor care l-am cunoscut. O să-i transmitem urările de prietenie. Și vom trece imediat la al doilea panel al acestei audieri, care se referă la factor <clears throat> potențial al ecoetichetei europene. Așadar, o să-i dau cuvântul imediat domnul De Piper, director de afaceri internaționale și piețe al Comisiei, de la Direcția Generală de Afaceri Maritime și Pescuit. Stefan, ai cuvântul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. S-au pus unele întrebări la nivel de analiză, așa, care este valoarea, ce se întâmplă, ar trebui să facem așa sau nu. Aș vrea să vă relatez eu ce va face comisia, ce face deocamdată pentru a clarifica unele dintre chestiunile sau întrebările pe care le-ați formulat. În prim punct, deja acoperit de domnul pastor, dacă ne uităm la piață, despre ce vorbim? Care e piața pentru produsele eco-etichetate? După cum s-a spus deja, e o piață concentrată în uh, anumite țări, mai ales în nordul european, care se extinde treptat și care este în creștere. Există o tot mai mare conștientizare a consumatorilor, o cerere tot mai mare. Rămâne totuși o piață de nișă, estimăm că reprezintă cam 10% din piață, după cum au arătat produsele acestea ecolabilizate. Un alt aspect la care vreau să mă refer, care a fost și el deja menționat, se referă la ce face Uniunea Europeană pe piața produselor din pește. Noi suntem și dumneavoastră vă ocupați de piața tuturor produselor marine din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că am introdus o politică care a trebuit să-și propună să se asigure toate produsele de pescărie sunt pescuite în mod durabil. Dispunem de o politică care ar trebui să vegheze că nu există carne de pește pescuită ilegal pe piață. <clears throat> Există o politică care ar trebui să asigure că avem o bună guvernanță a pescuitului. Avem o politică care ar trebui să asigure că <clears throat> există o informare adecvată a consumatorului. Există diverse scheme sanitare și de calitate, trimiteri la indicații geografice, la origine și toate acestea sunt aspecte legiferate. Deci e corect că dacă ne facem bine temele, există lucruri care nu ar trebui certificate. Cu ceva timp în urmă au venit unii la biroul meu și mi-au spus n-am putea avea o certificare acum că produsele din pește nu sunt IUU, ilegale, nedeclarate, neraportate. Niciun produs din pește n-ar trebui să fie IUU sau ILL. În principiu, peștele trebuie să fie legal, să corespundă cu dispozițiile sanitare și cu tot ce ar trebui să respecte și să, să știi tu, de consumator, dacă e pe piață, ar trebui să respecte toate aceste cerințe. Asta ca introducere și să vă spun că avem aici un mandat ca să ne organizăm activitățile în mod adecvat și dacă ne facem bine treaba, ar trebui să se dea o mare încredere deja consumatorului. Dar, desigur, S-au introdus și etichete cu caracter obligatoriu sau voluntar. O să trec peste cele obligatorii. Astea trebuie să le aibă toată lumea pe produsele din pește și le-am discutat anul trecut ca parte a regulamentului privind uh, organizarea comună a pieții și așa mai departe. Apoi avem și legislație în legătură cu etichetarea cu caracter voluntar regulamentul general privind informațiile alimentare n-ar trebui să inducă în eroare pe consumator, n-ar trebui să îl deruteze și ar trebui să se bazeze pe date științifice pertinente. Iată condițiile de bază care există pentru a ți se permite să uh, aplici informațiile voluntare pe produs. Acest regulament general a fost completat de regulamentul OCP, unde lucrurile sunt formulate astfel încât nicio informație voluntară care nu poate fi verificată nu poate să fie inclusă. Nu poți să etichetezi ceva cu afirmații care nu pot fi verificate. Ar trebui să dea deja o mare încredere consumatorilor. Cine are responsabilitatea să vegheze că totul se respecte. Operatorii din domeniul alimentar, agenții economici, au responsabilitatea implementării acestor reguli. Pe lângă toate acestea, <clears throat> avem și noi și dumneavoastră, prin fondul maritim și pentru pescuit, am pus la dispoziție mijloace financiare care să ajute pescarii să-și aducă produsele pe piață, să se asigure că pot avea, că extragă o valoare mai mare în lanțul de valoare. Iată de ce înființăm și favorizăm uh, înființarea de organizații de producători care să aibă planuri de producție pentru ca pescarii să pescuiască în mod ordonat să nu să arunce cu toții ca la Olimpiadă să încerce să prindă același peștișor. Să existe o aprovizionare regulată a pieții, să existe un plan să știe unde e cererea, care e cererea, unde să-și livreze produsele pe piață într-o manieră inteligentă. Asta încurajăm prin fondul pentru pescuit. Încurajăm de asemenea diversificarea activității să ne asigurăm că atunci când există produsă mai puțin cunoscută sau cu totul necunoscută pentru consumator, că valoarea acestora poate fi subliniată, să-i se atragă atenția consumatorului pentru a avea o diversificare a aprovizionării cu diverse efecte benefice, unul fiind că, de exemplu, s-ar limita aruncările de pește înapoi în mare, asigurând că se cumpără o gamă, o paletă mai largă de specii de pește. Pe lângă aceste măsuri de comercializare și sprijin pentru certificare. Și aici statele membre sunt uh, chemate să promoveze aceste planuri și noi le ajutăm. Acum, în ce privește ecoeticheta, după cum s-a spus deja, nu o să intru eu în amănunte, la nivel internațional, FAO joacă un rol uh, de lider, uh, stabilind linia directoare de bază în ce privește conținutul și cum să se facă, ce să se certifice și în ce manieră. O activitate foarte utilă la FAO și legislația pieții din Uniunea Europeană care reprezintă fundamentul acestor activități de etichetare și ce prevede la nivelul activităților concrete pentru comisie. În articolul 36, și o să citesc, după consultare, statele membre și factorii implicați, după consultarea acestora, Comisia, până în 1 ianuarie 2015, va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport de fezabilitate cu privire la opțiunile pentru o schemă de ecoetichetare pentru produse de pescuit și acvacultură. Întrebarea pe care o punem aici, în acest raport de fezabilitate, să vedem care sunt opțiunile, în special cu privire la înființarea unei astfel de scheme la nivelul întregii Uniuni și stabilirea de cerințe minime care să fie utilizate de statele membre într-o eco-etichetă a Uniunii. Dumneavoastră ne-a cerut să facem o studiu de fezabilitate, să examinăm toate chestiunile care sunt ridicate aici în sală și apoi să prezentăm un raport cu privire la constatări. Pentru că Fondul pentru Pescuit a înregistrat o întârziere și noi am avut o întârziere cu această dată, dar acum lucrurile sunt pe drumul cel bun. So, uh, so this is ongoing work. Așadar, munca este în curs de desfășurare, o muncă de tip analitic. Noi am lansat acest studiu am cerut în termen de referință să fie vorba de o hartă a etichetelor ecologice existente și care anume sunt afirmațiile privitoare la sustenabilitate. Ce spun etichetele, ce nu spun, ce se adaugă pe lângă cerințele obligatorii, care să figureze pe etichete, toate acestea fac parte a studiului de, de fezabilitate. Cea a doua parte, costuri-beneficii. Bun, există acolo opțiuni diferite. Cât ar costa să facem un lucru, cât ar costa altă soluție, în beneficiul cui, cine ar suporta cheltuielile. Da, acestea sunt parte ale, partea acestui studiu. Și a treia întrebare, cine va administra întregul proces? Deci cum să facem lucrurile? Apoi, o, o, puncte de reper cu alte sectoare, că avem exemple din alte sectoare, mm, cu certificări, cu sisteme de certificare, de exemplu, steaua ne furnizează asemenea exemple cu lemnul care este comercializat și am dori să profităm de pe urma experiențelor din alte sectoare. Deci, cum spuneam, e o muncă în curs de desfășurare. Studiul acesta conține două elemente, unul analitic, partea analitică, întocmită de cei care sunt autorii studiului și apoi partea de consultare publică în curs de desfășurare, de asemenea. Se prevede ca acest proces să continue până la sfârșitul lui iulie anul curent. Consultările sunt deschise tuturor, nu doar actorilor interesați și fac pe la oricine care are o opinie legătură cu acest subiect să răspundă chestionarului, să se implice în consultații. Vă rog să intrați pe forum, să vă spuneți părerea fie că e pozitivă sau negativă, să dați exemple, că uh, e un forum deschis tuturor și e șansa voastră și vă e put la dispoziție până pe 31 iulie. Vă rog să reacționați, cu cât mai multe reacții, cu atât mai bine. În, de asemenea, e în toate limbile oficiale, așadar fac apel și la membrii Parlamentului să vorbească cu proprii lor alegători, ca aceștia să știe că există acest forum și să reacționeze, să-și uh, facă auzită vocea. Aveți pe ecrane și în prezentarea mea care vă va fi pusă la dispoziție aveți referire la studiul de fezabilitate și la consultările publice, deci vă rog, uh, dorim să vă cunoaștem părerea. Cam atât și vă mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur. Președintele, mulțumesc, domnule de de Piper pentru această prezentare. Dau cuvântul doamnei Katie Miller, reprezentantă unei ONG, Clienters. Katie, uh, da, așa, Katie, aveți cuvântul. Veniți, vă rog, în rândul din față. Văd că aveți 20 uh, de slide-uri. Nu, vă rog, vă rog, sigur. Era o glumă, puteți vorbi, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Face mare plăcere să fiu astăzi aici și încerc să fac o prezentare din partea tuturor ong care vă puteți închipui. E o provocare imposibilă, că nu toate aceleași părere, deci eu explic cu cine am vorbit și ale cu cărui, ale cui opiniile reprezint aici. Bun, sigur, voi face o introducere în legătură cu clienters, cu, despre ong cu care am colaborat, apoi o prezentare a inițiativelor actuale și starea actuală a lucrurilor, apoi să vedem care va fi impactul și, în final, recomandările pentru o etichetă ecologică europeană unică. Înainte de a începe, însă, până acum n-a menționat eh, nimeni eh, formularea la care mă voi referi acum rapid, pentru că E baza a trei presupuneri ale noastre, deci regulamentul 1379 de anul trecut spune că utilizarea unei uh, etichete eco pentru produse de uh, pescuit și acvacultură, fie că e din interiorul sau exteriorul Uniunii, e o șansă de a avea informații clare în legătură cu sustenabilitatea acestor produse, deci Comisia va examina posibilitatea de a uh, avea niște criterii minime pentru o etichetă eco unică. Uh, pentru asemenea produse. Deci, presupunerea noastră ar fi că s-ar aplica tuturor peștilor, fie că provin din capturi sau din acvacultură, din interiorul sau exteriorul UE, că e vorba de sustenabilitatea durabilă, ă, mă scuzați, <laughs> ecologică a pescuitului și apoi dacă ar fi bună sau nu o etichetă unică. Client Earth este un ONG de apărare a mediului, non-profit, uh, cu sedi în Londra, Bruxelles și Varșovia. Uh, utilizăm informațiile științifice pentru a ne ocupa de provocările actuale. Avem o echipă de biodiversitate, uh, suntem activi în legislația în domeniul pescuitului, și suntem și într-o, într coaliție numită Seafood uh, Coalition și uh, am vorbit cu niște ONG-uri pe care le puteți vedea în imagine, care acoperă multe categorii. În primul rând, cei care creează ghiduri de consum a peștelui, Goldfish Foundation din țele de jos, care colaborează cu WWF și în regatul <coughs> Marine Conservation Society. Apoi a vorbit cu ONG-uri care au parteneriate cu angrosiști, uh, Uh, și cu vânzător cu amănuntul, de exemplu Sustainable Fish City din Regatul Unit, Sustainable Fisheries Partnership și Kleiners de asemenea are asemenea parteneriate și apoi și alți membri ai rețelei Seas at Risk, Liga pentru Protecção de la Dureza în Portugalia, Naturpun din Belgia. Astea sunt uh, domeniile la care mă voi referi. Îmi pare rău că vorbesc uh, cu așa mare viteză, dar mi s-a spus că trebuie să respect timpul alocat. Cele patru domenii sunt, deci, uh, aceste ghiduri pentru consumator, parteneriate cu ONG-urile, uh, supermarketuri și cercetări uh, în legătură cu ceilalți piloni sustenabilității, aspectul ecologic și socioeconomic. În ce privește ghidurile pentru consumatori, ONG-urile pot avea un mare impact și e foarte important și pentru ce discutăm astăzi rolul lor, pentru că utilizează surse credibile de certificare și dau sfaturi consumatorilor și, de asemenea, în unele cazuri pot furniza sfaturi în legătură cu um, care anume sunt etichetele credibile pentru consumatori parteneriate cu mediul de afaceri uh, ale ONG-urilor, uh, relația este importantă, dar câteodată se petrece spatele ușilor închise, ONG-urile au nevoie de consiliere și aceste relații pot uh, ajuta la credibilitatea lanțului de aprovizionare. Mm, și unii uh, comercianți utilizează această relație pentru credibilitatea lor și e un mod de a atinge scopurile comune de sustenabilitate. Pot da un exemplu din Regatul Unit. Um, e vorba de lanțul de aprovizionare din Regatul Unit, care să fie unul sustenabil. Avem o inițiativă Sustainable Seafood Coalition, fondată în 2011, care furnizează niște standarde minime acolo unde nu există legislație care ar include lucruri cum ar fi eticheta ecologică, dar relevantă uh, tuturor celor, uh, tuturor activităților care, care e implicată care de pește. E vorba de uh, etichetare voluntară și uh, apoi uh, afirmația acum că ar fi vorba de pescuit durabil. Avem un cod de conduită care include aproximativ 75% din anglosiști din uh, Regatul Unit, e o proporție mare, apoi serviciile de restaurație, restaurante și așa mai departe, apoi, sigur, când uh, se afirmă că e vorba de uh, um, produse din pește durabil, trebuie o certificare dintr-o parte terță, din partea unei terțe părți, Lanțul uh, de aprovizionare de Regatul Unit utilizează doar două tipuri de uh, afirmații voluntare. În ce privește caracterul voluntar și sustenabilitatea, uh, lucruri cum ar fi uh, ecologic sau verde sau care protejează mediul, toate acestea nu vor fi utilizate în Regatul Unit. Uh, sunt utilizate doar uh, cele două variante la care m-am referit, îmi pare rău. Uh, sunt <laughs> foarte multe cuvinte în aceste slide-uri, însă vor fi puse la dispoziție ulterior pentru a vă face o idee exhaustivă. Iată, avem un set de cerințe minim pentru sustenabilitate în regatul NIM, pentru standarde de certificare din partea unui, uh, unui terț, deci trebuie să fie un audit independent, monitorizare dată la 2 ani, evaluare dată la 5 ani, Uh, coerență cu liniile directoare ale FAO, s-a vorbit deja despre ele, apoi trebuie să existe o coerență și cu standardele relevante ISO. Uh, activitatea e transparentă și auditorii sunt acreditați la cel puțin ISO 17065. Întorcându-mă la uh, cele patru chestiuni pe care urmează să le discut, sunt sondaje, iată, unul dintre ele reprezintă sondajele în uh, supermarketuri, se face evaluarea supermarketurilor, uh, evaluând lucruri cum ar fi proporția de alimente din pește certificate, apoi informațiile pentru consumatori, de exemplu. Deci orice etichetă europeană, ecologică, trebuie să treacă prin toată de evaluare. Uh, prealabile, desigur. Și în final am menționat și studiile uh, de cercetare existente. Naturpun din Belgia susține o etichetă ecologică bazată pe trei piloni, deci aspectul ecologic, aspectul socioeconomic și aspectul uh, protecției mediului și recomandă să se utilizeze asta și pe plan european, dacă ar fi să existe o etichetă unică. Uh, Acum, dacă e să mă refer la ceea ce există deja, eh, indexul eh, ecoetichetelor cuprinde 459 de asemenea etichete în 197 de țări, în 25 de sectoare industriale, ceea ce susține afirmațiile anterioare, că sunt multe etichete și standarde diferite. Și atunci, dacă am mai adăuga una listă, ar fi cam ironic. Am, <laughs> nu am face poate decât să sporim confuzia Așadar, e vorba de etichete uh, mari, uh, separate pentru pescuitul marin și acvacultura. Un uh, studiu de acum câțiva ani a aflat că, cel puțin în Regatul Unit, o treime din afirmațiile cum că ar fi vorba de produse sustenabile sunt uh, neadevărate. De aceea am decis să utilizăm uh, un sistem de valoare separat pentru produsele de captură și de acvacultură. În legătură cu sistemul actual, e, trebuie spus că din uh, experiența noastră, mulți membrii nu își doresc uh, utilizarea eco-etichetei, uh, deși își doresc produse certificate. Deci trebuie să vedem dacă în acest caz e bine sau nu să avem o eco-etichetă. Acum, în ce privește nivelul european uh, și o etichetă impusă la nivel guvernamental, ONG-urile sunt îngrijorate în legătură cu calitatea unui standard pentru etichetă unică europeană există sisteme de certificare care ar putea avea un impact negativ sau ar putea fi afectate negativ de un standard scăzut care ar putea fi adoptat la nivel european. Ca exemplu, în SUA avem administrația NOAA pentru atmosferă și oceane, partea din Camera de Comerț a SUA a făcut un exercițiu similar uh, pentru o certificare la nivelul uh, Statelor Unite și a fost nevoie de câțiva ani, nu știu dacă nu cumva aproximativ 10 ani, și până la urmă recomandările din partea acestei autorități au fost că nu ar trebui să fie o etichetă eco publică, și un sistem bazat pe taxe. Ar trebui să fie un model business to business pentru mai multă transparență și trasabilitate însă nu uh, neapărat uh, o confruntare directă cu consumatorii. Și resursele existente ar trebui utilizate cât mai mult posibil. În loc să creăm neapărat ceva nou. În Regatul Unit, uh, recent, chiar în ultimele săptămâni, una, una din etichetele ecologice pentru agricultură a fost supusă uh, Um, unei evaluări care se face de obicei pentru uh, produse din surse unice, uh, asta în scopul, de exemplu, pentru, în scopul de bunăstare animală, însă uh, monitorizarea și evaluarea a fost făcută pornindu-se de la carnea de pui recomandările uh, guvernului în legătură cu pui uh, de baterie, nepotrivindu-se cu uh, recomandările din, uh, dintr-o, anum, anumită etichetă ecologică. But in terms of misleading the consumer, this, you know, this is... Acolo ar fi putut apărea confuzie, consumatorii au fost indignați, uh, deoarece ei se bazează pe etichete atunci când uh, iau decizia legătură cu ceea ce cumpără și așteptările le-au fost înșelate. Și s-a menționat de câteva GSSI, Global Sustainable Seafood Initiative, care examinează deja uh, niște standarde bazându-se pe sistemul deja existent de etichetare Ar fi interesant de văzut care vor fi rezultatele finale înainte de a face un pas înainte cu o etichetă unică. Așadar, câteva considerații în legătură cu o singură, cu o etichetă europeană unică. Evident, pornind de la presupunerea că se va întâmpla așa, n-ar fi o idee de bună totuși pentru că ar fi foarte intensivă din punct de vedere al resurselor și foarte scumpă. Experiența americană pe care am menționat-o și uh, întrebarea dacă <clears throat> lanțul de uh, furnizare o va dori și o va utiliza. Deci presupunând că ar fi o decizie dorită și s-ar întâmpla și ar fi un lucru bun, trebuie să ne gândim, gândim cum ar arăta o acvacultură sustenabilă și în politica comună de pescuit suntem angajați față de acvacultură sustenabilă, dar nimeni n-a definit ce ar fi asta și niciuna din schemele de certificare pentru acvacultură nu folosește afirmația sustenabilă. Deci ar fi bine să definim acest lucru înainte să creăm un standard care să ceară această sustenabilitate. Pentru uh, ecoetichete private, uh, abordarea multiplă este considerată crucială și uh, Uh, asta însemnând participarea tuturor uh, părților implicate și interesate în acest proces. Și apoi încă o întrebare la care trebuie să ne gândim. Din moment ce politica comună de pescuit cere ca peștele să fie uh, uh prins în mod sustenabil, ce uh, alte criterii adiționale ar trebui să fie îndeplinite pentru ca eticheta unică uh, să fie uh, uh, valabilă? m-am uh, referit deja la această problemă din partea lanțului de furnizare, dacă ei o vor folosi uh, eticheta, pentru că dacă nu și dacă nu există comunicare între consumatori care să informeze ce va însemna asta pentru ei, atunci se pune întrebarea dacă va merita să se consume resursele acestea. Mai bine aceste resurse ar trebui consumate pentru a asigura un pescuit sustenabil uh, sau pentru a crește trasabilitatea și transparența sau pentru a colecta mai multe date, de exemplu. Și apoi, acest ultim punct, a trebuit să ne asigurăm că există multă comunicare uh, cu publicul pentru a, ca publicul să înțeleagă clar sensul uh, acestei uh, etichete. Mai am câteva slide-uri. Impactul potențial negativ a și anume că n-ar, n-ar fi susținută de părțile implicate, că ar crea confuzie, că ar consuma prea multe resurse, ar costa prea mult și sigur ar costa mult și să se implementeze. Există un risc uh, legat de lipsa de credibilitate și de reducerea standardelor uh, și, evident, educația publică, educarea publicului va fi foarte importantă în acest proces. Dar există o, și o oportunitate de a crea un standard robust pentru un viitor cât mai sustenabil, ceea ce ne dorim. Și să că folosim și de asemenea o ocazie să folosim cele mai bune practici în această activitate de determinare a etichetei Și acesta este ultimul slide. Cerem recomandări în legătură cu cum, cum, cum ar trebui să arate această etichetă, ecoetichetă europeană. Ar trebui să aibă standarde foarte înalte și uh, trăsături de trasabilitate pentru, uh, de asemenea, statutul, situația stocurilor, legalitatea, uh, capturile secundare, habitaturile, uh, practicile de management, sustenabilitatea, și de asemenea am venea, am vrea să vedem îmbunătățiri eh, cu ținte și clare care, și cu modalități de a măsura progresul. Sper că nu mi-am eh, depășit timpul. Mulțumesc! Merci Cathy d'avoir eh, accéléré un petit peu la, la présentation. Mulțumesc Cathy pentru că ai accelerat un pic această prezentare care a fost foarte interesantă. Așadar, acum voi da cuvântul celui de-al treilea vorbitor, doamna Frederic Sord, care reprezintă Agenția de Cooperare Internațională Germană pentru dezvoltare, în domeniul dezvoltării. Și vă dau cuvântul. Thank you very much for the invitation. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru invitație și dacă am fi știut uh, cine sunt ceilalți vorbitori, am fi putut să ne combinăm un pic prezentările. Așadar o să încerc să am o prezentare cât mai scurtă și mai concentrată. Conținutul prezentării mele se referă la provocările care stau în fața industriei globale piscicole în acest moment. Uh, s-au menționat multe lucruri deja de antevorbitorii mei și apoi, după aceea, ce ar trebui să abordeze o ecoetichetă europeană și care sunt uh, provocările pe piață uh, pentru o, o producție sustenabilă. Provocările sunt următoarele. Există foarte multe scheme deja și există confuzie pe piață în legătură cu schemele de certificare. Întrebarea este dacă ele chiar uh, dau rezultatele pe care promit să le dea și consumatorii, dar și industria au resurse limitate de a găsi ce, de a uh, afla despre ce e vorba în aceste scheme. De multe ori e vorba de o dublare sau o uh, multiplicare a costurilor pentru producători, pentru că trebuie să intre în mai multe scheme ca să satisfacă cumpărătorii și comunicarea cu consumatorii uh, e îngreunată de varietatea acestor etichete. Consumatorii trebuie să se confruntă cu toate aceste etichete și nu știu pe care să o creadă. Prin urmare, foarte multe repere care au apărut în ultimii ani spun că informația credibilă lipsește în legătură, informația în legătură cu impactul și performanța diferitelor scheme care există. Dacă Comisia Europeană dorește să meargă în direcția unei ecoetichete, da, cred că și ceilalți vorbitori au spus asta, ar trebui să folosească orientările FAO și alte referințe internaționale pentru pescuitul responsabil și să le folosească drept orientare la dezvoltarea propriilor criterii. Adițional la aceste referințe, eh, sunt și alte inițiative care încearcă să măsoare performanța schemelor existente și să le promoveze pe cele mai credibile. Și aș vrea să menționăm doar două dintre ele. Eh, Global eh, Sustainable Seafood Initiative este una dintre ele. S-a menționat deja un parteneriat public-privat între GIZ și ai de aici parteneri publici și niște companii private care reprezintă întregul uh, uh lanț de uh, furnizare, de la producție până la restaurante. Și s-au angajat să dezvolte un set internațional de uh, cerințe și indicatori pentru a măsura performanța și credibilitatea acestor scheme. Uh, indicatorii cerințelor sunt, se bazează pe orientările FAO și sunt uh, în acest moment uh, în consultare publică în cadrul unui proiect pilot. Sperăm că în toamnă vom avea un produs final pe care să-l prezentăm pieței. Ideea este că acest instrument reduce costul prin eliminarea dublajelor. Deci e o recunoaștere reciprocă între scheme. O altă inițiativă pe care aș vrea să o menționez este uh, baza de date Uh, de standarde a organiz- unei organizații internaționale din Geneva, care, ITC, care a creat această bază de date privind sistemele de standarde. Deci ea adună date în legătură cu standarde din peste o mie de domenii ca să arate mai clar și mai transparent ce sunt aceste standarde. Și au un grup de produse pentru pescuit și agricultură și acolo uh, puteți afla ce standarde deja există, ce acoperă și ce practici comune există deja pe piață. Și referindu-mă la ceilalți vorbitori, aș vrea să spun că crearea unei ecoetichete europene ar trebui să respecte criterii specifice, dar să se uite și la managementul schemei sau a sistemului din spatele standardului și la procesul de uh, acreditare, simplificare, uh, afirmațiile de pe etichete care se folosească corect și evident că nu e așa să există sancțiuni și de asemenea uh, trasabilitatea pe lanțul de furnizare. Și evident referințe internaționale, cum ar fi normele ISO, care ar trebui să vă ghideze în dezvoltarea acestora. Care ar fi provocările pentru eticheta europeană. Noi credem că ar fi în concurență cu scheme existente care deja sunt pe piață și de asemenea ne-a preocupat faptul că am văzut uh, invitația care spune uh, standarde minime, dar dacă standarde minime UE sunt sub practicile comune care există deja, asta ar putea duce la o reducere, la o cursă spre cel mai mic numitor comun în loc să ducă la o îmbunătățire. Și de asemenea susținem ideea că, ca Uniunea Europeană să nu se uite doar la aspectele de mediu, ci și la cele sociale, care încă sunt uh, puțin uh, prezente în, în schemele existente. Și cred că Uniunea Europeană, în loc să-și dezvolte propriul sistem, ar trebui să recunoască schemele existente și să le dezvolte pe cele credibile, și să rezolve provocările cheie pentru o industrie sustenabilă și un nou program de informare pentru cele mai bune practici care există deja, ar putea duce la îmbunătățirea unor proiecte și ar ridica standardele, în special pentru IMM-uri și către un nou sistem de nivel de sustenabilitate. Vă mulțumesc foarte mult. Merci beaucoup, Madame Sorg, pour cette euh, présentation. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sot, pentru această prezentare foarte sintetică, dar foarte precisă. Acum, așadar, e momentul uh, întrebărilor pentru cei patru colegi europarlamentari care mai rămân, care au mai rămas în sală. Este cineva care dorește să pună întrebări uh, prezentatorilor sau să facă comentarii? Ulrike. Nein, ich habe nicht unbedingt mehr Fragen, weil ich glaube, jetzt zum Schluss die drei letzten Vorträge, das ist. Cred că am uh, câteva întrebări pentru acești ultimi trei prezentatori, pentru că uh, mi-a devenit foarte clar că trebuie să ne uităm la sistemele existente și nu cred că ar trebui să dezvoltăm o nouă etichetă. Cred că există foarte multe etichete bune deja, și ar trebui să ne asigurăm că toate criteriile importante sunt acoperite de aceste etichete care există deja. Ar trebui să stabilim standardul destul de sus ca să nu mai avem o mie de etichete diferite. Deci dacă ar fi să dezvoltăm o nouă etichetă, ce ar însemna asta pentru companii și pentru organizații care utilizează deja o etichetă existentă. Deci înseamnă că ei și-ar fi pierdut banii și timpul pe care au investit în această etichetă și va trebui să investească într-un nou sistem, într-un sistem eu, european. Uh, cred că asta e foarte periculos, într-adevăr. Cred că Uniunea Europeană avem foarte mulți bani în buget pentru a dezvolta astfel de etichete, dar avem etichete bune deja și trebuie doar să le identificăm pe acestea care sunt cele mai bune și să vedem unde se mai pot îmbunătăți lucrurile. Trebuie să mai lucrăm pe asta. Dați-mi voie să mă întorc la MSC. Cred că Bun, Unilever a mers pe mâna WWF și cred că nu putem merge mult peste MSC în ce privește sistemul de taxe și așa mai departe. Putea implica ONG-urile și experții în uh, stabilirea diferitelor condiții. Ar putea să fie alte două, trei etichete bune E dificil aici, uneori nu vedem pădurea din cauza copacilor. Trebuie să ne asigurăm că standardele minime, criteriile acestea minime, sunt peste ce există deja pe piață și nu sub ce există deja pe piață. Deci, cum spuneam, avem deja etichete decente și cred că totuși consumatorii sunt destul de bine informați în legătură cu aceste etichete. N-ar trebui să permitem existența unor etichete false pe piață, ar trebui să creștem nivelul de încredere al oamenilor. Mulțumesc, Ulrike. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Cristian Rambo poate, poate clarifica, pentru că el este pap, un adevărat papă al Osemului Bun. Exagerez un pic, dar e adevărat că Stefan a făcut o demonstrație deja, dar poate aveți... Uh, Cristian, poate ai ceva de spus în numele comisiei? În numele comisiei? Sau Stefan? Nu, vreau să vorbească papa. Da, nu, să-l ascultăm un pic pe papa, spune președintele. Cristian. Mulțumesc, Stefan, mulțumesc, domnule președinte. Când dați această ocazie de a vorbi. Cred că domnul pastor uh, a spus că muncim pe acest dosar de multă vreme. Cred că dacă nu am ajuns la un arbitraj, este pentru că lucrurile sunt foarte complexe. Cred că avem uh, o agenda și acest subiect uh, vine la momentul oportun pentru că va fi o o cărămidă pe care o pune la baza edificiului a reflexiei noastre, mă gândesc de exemplu la concluziile doamnei Rodost, cred că în câteva săptămâni vom încheia această consultare publică și vreau să-i mulțumesc lui Stefan că a făcut publicitate acestei consultări care e prevăzută să se desfășoare până la sfârșitul lui iulie și apoi va apărea acest raport care se va face către Parlament și Consiliu și după aceea cred că lucrurile vor evolua, dar progresele uh, față de acum 5 ani, de exemplu, uh, uh, stau în faptul că s-au făcut avansuri în ce privește etichetajul. Deci, în, în calitatea mea de papă OMC, cred că Consiliul și Parlamentul au dezbătut enorm informațiile obligatorii, criteriile minim obligatorii, dar și problema informațiilor voluntare. Și cred că am uh, trecut un prag, poate nu și la celelalte produse alimentare, cum s-a a spus domnul pastor, dar aici specificitatea acestor produse ne-a făcut pe toți să ne angajăm să uh, descriem foarte bine aceste informații voluntare. Bun, uh, asta nu înseamnă că uh, nu mai sunt unele probleme în sistem, dar trebuie să ne ocupăm și să ne aplicăm asupra acestei chestiuni și a spune că avem baza necesară pentru că astăzi să putem să comunicăm în mod corect cu consumatorii. În plus, uh, domnul de Pipere a spus deja de câteva ori, acum, astăzi, avem mijloace pe care nu le aveam în trecut și trebuie ca statele membre care nu sunt prezente aici, dar statele membre în, programarea lor, în programele lor operaționale, și domnul Cadec știe foarte bine despre ce vorbesc, statele membre așadar trebuie să poată realmente să pună niște uh, oferte pe masă, astfel încât comunicarea dintre consumator și producător să se producă. Trebuie, uh, trebuie să aibă și ele uh, lucruri de făcut aici. Mi s-a părut important. Mulțumesc, Cristian Gabriel, ai cerut cuvântul brevemente. Foarte pe scurt. Am o întrebare pentru comisie. Da, mă rog, știu că nu va folosi la mult, dar uh, totuși o fac, pentru că nu, nu ni s-au spus mai multe lucruri decât cele pe care deja le cunoșteam. Dar totuși, o întrebare, că dacă doar așteptăm să vedem ce se întâmplă după consultarea publică, nu spune multe. Am vrea să știm uh, mai multe și anume care e criteriul, dacă există criteriul de lângă această consultare. De ce spun asta? Pentru că, după cum spuneam anterior, Comisia a lansat deja o comunicare în iunie 2005 în care spunea exact ceea ce spune astăzi. Și această comunicare a Comisiei, până la urmă, propunea ceea ce uh, am spus, trei chestiuni sau soluție una, să nu acționăm, și anume că sistemele de etichetare puteau să continue să dezvolte liber ca până acum. O a doua soluție să fie un sistem unic de etichetare ecologică, comunitar, pentru produsele de pescuit. Și o a treia opțiune, cerințe minime, un set de cerințe minime pentru uh, sistemele voluntare de etichetare ecologică. Iată, au trecut 10 ani. Și întrebarea mea e, situația e exact aceeași cu aceste trei opțiuni și vom aștepta să vedem ce ne spune această mare consultare publică și doar apoi acționăm sau avem alte soluții. Că dacă nu, experiența din acești 10 ani ne învață multe. Dacă ultima concluzie e aceeași, anume că avem aceste trei opțiuni, păi n-am făcut nimic în acești 10 ani până la urmă. Asta ar fi adevărul. Uh, Stefan, vous voulez répondre? Stefan, vrei să răspunzi? Sau Cristian vrea să înceapă să răspundă, spunând sau afirmând că a evoluat mult. Regulamentul OCP a avansat mult. Poate că Stefan mai vrea să precizeze. Nu prea. De fapt, s-a făcut o analiză acum 10 ani care n-a dus la niște concluzii finale. Asta nu înseamnă că erau niște întrebări idiote care s-au pus atunci, nici vorba. Se pun întrebări, vrem răspunsuri, vă mulțumim dacă vă aduceți și noastră contribuție, altceva ce mai vreți. Mulțumim, Stefan, e foarte bine. Mai sunt solicitări de intervenție, precizări legate de oratori și vorbitori? Se pare că nu. Eu sunt de acord cu Ștefan. Nu pentru că n-am reușit să facem ceva în 2005, înseamnă că nu putem reuși în 2015. Și o să trag o mică concluzie, nu e o sinteză, pentru că oricum n-am fost la început, așa că nu pot nicio ocazia. Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă spun că nu sunt de acord cu colega Ulrike. Dacă vrei să mă și asculți, Ulrike. Spuneam că nu sunt de aceeași părere cu tine. Iată de ce prefer să auzi ce am eu de spus. Cred pur și simplu că, de bună dreptate, consumatorii solicită o etichetare precisă, cât mai precisă cu putință, dar nici prea precisă în legătură cu produsele de pescuit și acvacultură. Manua fiind cei care consideră că etichete private și naționale publice, vedem că există foarte multe, nu sunt suficiente pentru a da o adevărată informație cu privire la durabilitate calitatea și trasabilitatea produselor, consumatorii se <clears throat> pierd printre atâtea etichete, se înmulțesc uh, etichete mai bune, mai puțin bune și asta e o problemă. Și eu sunt convins că doar o etichetă publică europeană va putea garanta respectarea standardelor de mediu sanitare și de sănătate ridicate, cum ne dorim cu toții, fără ca prin asta să punem sub semnul întrebării calitatea altor etichete și, în conformitate cu regulamentul OCP, despre care vorbea și Cristian, Comisia așadar pregătește un raport cu privire la opțiunile legate de o etichetă europeană, ceea ce mi se pare interesant, deși în 2005, după cum spunea Gabriel, s-a făcut o comunicare, în orice caz, o să îi răspund și colegului Coburn, care nu mai e în sală. Vă rog să-i transmiteți răspunsul. Cred că transparența, e adevărat, transparența și informația vin cu un anumit preț sau cu un cost, dar nu neapărat un preț pentru consumatori. Pentru consumatorii e important să există transparență și să se dea informații. Cred așadar că pe această bază, în orice caz, eu doresc să se pună în aplicare o etichetă unică europeană începând cu 2016, o să știm în curând care sunt rezultatele consultării ale schimburilor din Parlament și poziția statelor membre a Consiliului, ca să vedem dacă se poate introduce această ecoetichetă. În orice caz, e adevărat că orice contribuție e binevenită pentru a face să progreseze dosarul. Iată ce doream să spun în concluzie. Vă mulțumesc că ați participat la această audiere, la dezbatere, pentru acest schimb și tuturor <clears throat> celor care au participat și au intervenit în această audiere. Mulțumesc tuturor și le mulțumesc evident și interpreților, spune domnul președinte, în mod excepțional, terminăm mai devreme, așa că aveți noroc. La revedere!